Okay, good morning everybody. Bună dimineața tuturor. Începem cu limitele, de, limitele misiilor și omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră. Vom discuta amendamentele. Aș dori să vă aduc aminte că la ora 9.30 uh, va veni la sosit domnul Oettinger, și dau cuvântul uh, raportorului. Pravodaie, uh, velmi... Vă mulțumesc, doamnă președintă. Voi fi foarte succint. După cum am spus, au fost depuse 36 de amendamente și aș dori să mulțumesc tuturor pentru eforturile depuse. Obiectivul nostru va, trebuie să fie găsirea echilibrului între reducerea emisiilor pe de-o parte și interesele industriei pe de altă parte. Trebuie să protejăm mediul înconjurător și să salvgardăm competitivitatea industriilor europene. Este un uh, echilibru delicat pe care trebuie să-l atingem am discutat despre aceste amendamente cu experții, cu asociațiile europene ale părților interesate și cred că vom uh, reuși împreună cu raportorii din umbră să ajungem la amendamente de compromis. Din punctul meu de vedere, foarte multe amendamente sunt uh, utili, utile. Am avut un, tocmai am avut un schimb de opinii cu doamna Grapini și am convenit că suntem dispuși să ajungem la compromisuri. Unele din amendamentele primite sunt foarte similare cu amendamentele mele inițiale, deci nu reprezintă nicio problemă. Cu toate acestea, există unele amendamente care ar putea duce la o birocrație excesivă amendamente pe care va trebui, drept urmare, să le discutăm. Deosebit de utile sunt amendamentele domnului Nistoroi referitoare la motoarele navelor. Cred că ne apropiem, ne aliniem limitelor existente în Statele Unite ale Statele Unite ale Americii și aș dori să mulțumesc doamnei Grapini, doamna, doamnei Steinruch și domnului Weidenholzer, care au depus un număr mare de amendamente utile și foarte bune, chiar, da, chiar dacă va trebui să cântărim aceste amendamente în contextul propunerii făcute de Comisia Europeană. Cam atât din uh, partea mea astăzi. Urmează să continuăm discuțiile, dar nu cred că avem în fața noastră obstacole importante. Vă mulțumesc, domnule Pospies, și acum dau cuvântul doamnei Grapini, vă rog. Mulțumesc mult, uh, Ana Maria. Uh, de la început vreau să apreciez rigurozitatea raportorului, foarte, foarte atent la detalii și uh, personal cred că în formularea amendamentelor s-a consultat cu specialiști în domeniu și asta este foarte bine, pentru că până la urmă noi trebuie să reglementăm așa cum este bine pentru utilizatori și pentru consumatori. Din perspectiva consumatorului, eu am făcut cât, câteva amendamente și sunt convinsă că o să ajungem uh, la compromisuri. În unele dintre amendamente am vrut să subliniez de fapt ce a gândit raportorul, deci să, să fie mai subliniată acea uh, Uh, propunere. În altele am venit cu câteva amendamente noi. Vreau să le mulțumesc lui Evelin Iuta și Iosef pentru, din grupul SD care au, au venit și ei cu amendamente și secretariatului de asemenea. Uh, și cred foarte mult, așa cum spunea și raportorul, că vom ajunge la un consens pentru a scoate o, un punct de vedere uh, pertinent și în același timp care să și ajute și din perspectiva protecției consumatorului. De aceea am vrut să introduc un termen nou de uh, motoare folosite la echipamentele în subteran, pentru că știm bine că acolo, în industria extractivă, în subteran, trebuie să avem grijă cum protejăm uh, acei oameni uh, fiind emisii specifice industriei extractive. Aștept, uh, sigur, uh, rezultatul negocierilor și sunt convinsă că o să ajungem la compromisuri bune și cu rezultate în aplicarea practică. Mulțumesc! Thank you, Maria. Îți mulțumesc, Maria. Doamna Vambas, în numele ECR. Vă mulțumesc, doamna președintă. Iau cuvântul în numele lui uh, Dan Dalton. Știți cu toții cât de important este ziua de astăzi în Regatul uh, Unit și uh, succes conservatorilor la alegerile din Regatul Unit. În primul rând, revenind la acest raport, Dan își cere scuză pentru că nu poate fi astăzi la această dezbatere și m-a rugat să iau cuvântul în uh, locul său. Ar dori să mulțumesc raportorului pentru munca sa de până acum. Cu toate acestea, a depus câteva amendamente în domeniile unde consideră că trebuie să fie discutat mai mult. În primul rând, dorește mărirea perioadei pentru punerea pe piață a unor motoare, o perioadă de tranziție de doar un an, așa cum se sugerează în proiectul inițial de raport, ar fi imposibil de respectat, ținând seama de timpul foarte lung necesar pentru achiziționarea acestor uh, motoare și apoi trebuie să ținem cont că există și uh, termene de respectat în cadrul achizițiilor publice. Apoi, prin amendamentul 48, dorește să permită, să permită înlocuirea motoarelor motoarelor produse înainte de 2011. Uh, limitarea față de limitarea motoarelor produse după 2011 nu cred că este o idee foarte bună în ceea ce privește eforturile de a ajunge la economie circulară europeană. Îți mulțumesc. Acum, în numele altă, are cuvântul domnul Roșfor. Uh, eh, Mulțumesc, doamnă președinte. Domnul Puspisil nu a putut să fie aici în această dimineață, așa că mă rugat să vă transmit scurtele sale comentarii. Da, mă scuzați, nu era vorba de domnul Pospisil. Vreau să-i mulțumesc domnului Pospisil pentru acest um, aviz. E important să avem uh, o perspectivă tehnică asupra acestui dosar și ne bucurăm că a acoperit atât aspecte legate de mediul înconjurător cât și de competitivitate. Pentru grupul nostru, principalele chestiuni au legătură cu perioada de tranziție, cu motoarele de rezervă și efectele asupra IMM-urilor, cât și alinierea cu standardele Statelor Unite. O mare parte dintre aceste aspecte sunt acoperite în acest aviz. Încă o dată vreau să vă mulțumesc, domnule Pospisil, pentru acest aviz și abia aștept negocierile cu dumneavoastră și raportorii din umbră și sper că vom reuși să găsim un compromis. Mulțumesc! Euh, Robert, now I open the floor. mulțumesc, Robert. Dau acum cuvântul colegilor care mai doresc să intervină. Hmm, nu, toată lumea este de acord. Deci, pe data de 22 iunie vom discuta amendamentele de compromis, urmând ca votul să aibă loc pe data de 23 iunie. Și acum cred că trebuie să-l așteptăm pe domnul comisar Oettinger. Aș dori să vă aduc aminte că după dezbaterea schimbul de opinii cu domnul Oettinger vom avea votare la 10.40, urmată de audiere la ora 11. Deci luăm o pauză acum până să se ștergă domnul comisar. Mulțumesc. So, guten Morgen to Commissioner Günther. Bună dimineața, domnului comisar Günther Oettinger, responsabil pentru economia digitală și pentru societate. Vă mulțumesc pentru că ați venit la comisia noastră în momentul în care comisia lansează strategia privind piața digitală unică. Am dorit să discutăm cu dumneavoastră progresele programului de lucru al Comisiei, progresele propunerilor legislative în pregătire și să avem un schimb de opinii privind prioritățile pentru anul 2015-2016. Ați participat în urmă cu câteva săptămâni la audiere și așteptăm cu nerăbdare prezentarea dumneavoastră. Vă mulțumesc. Stimată doamnă președinte, doamnelor și domn doamnelor și domnilor europarlamentari, doamnelor și domnilor, aș dori să vă mulțumesc pentru această ocazie pe care mi-o oferiți de a avea un schimb de opinii cu Comisia INCO, care are o se implică foarte mult în discuțiile privind evoluția pieței digitale și sunt dispus ca împreună cu dumneavoastră, cu raportorii, cu raportorii din umbră, cu cei interesați să aprofundez această dezbatere cu obiectivul de a pune în aplicare strategia privind piața unică digitală în proiecte, prin obiective clare, în promovarea infrastructurii în beneficiul uh, cetățenilor și utilizatorilor de servicii online, în beneficiul uh, comunicării în Europa și în beneficiul competitivității industriei europene pentru crearea de noi locuri de muncă, pentru evitarea unei dependențe tot mai mari de furnizori de servicii online din afara uh, Uniunii Europene și pentru a ne consolida propria suveranitate în lumea digitală în următorii ani. Nu ne aflăm la un uh, start, ci pachetul uh, adoptat de comisie ieri, care a fost uh, moderat de colegul meu Ansip și la care am putut să contribui și eu în mod uh, esențial, își dorește pur și simplu să accelereze evoluția deja existentă și să o structureze. Cei care vă ocupați de acest uh, domeniu cunoașteți foarte bine acest lucru și vă dau câteva exemple. În paralel cu acest pachet, în anul 2015 preconizăm adoptarea a trei a trei propuneri legislative uh, uh, importante. Directiva NIS, pachetul TSM și uh, regulamentul de bază privind protecția datelor cu caracter personal. Urmăresc îndeaproape unde se înregistrează progrese în ceea ce privește directiva privind siguranța rețelelor și, ne- și neutralitatea internetului, aș dori să vă asigur că direcția mea generală va contribui la atingerea unui compromis între Consiliu și Parlament. Avem nevoie de un compromis și în cadrul Parlamentului European, pentru că este clar că în uh, în acest moment există câteva puncte deschise din punctul de vedere al domeniului de aplicare al, ace- al, al acestei uh, directive. Din punctul meu de vedere, uh, securitatea cibernetică va avea o importanță majoră în următorii ani. Dacă cetățenii nu vor avea încredere că transferul de date Uh, stocarea uh, datelor se întâmplă în uh, propriile lor interese, respectându-se sfera lor privat, vieții private, dacă pe viitor preocupările privind spionajul economic în domeniul digital vor fi sporite, atunci nu, mai, nu vom mai putea discuta despre Industry 4.0, despre cloud computing, toate aceste lucruri nu vor putea, nu vor putea fi acceptate. Deci siguranța datelor va fi o temă deosebit de importantă atât pentru cetățeni cât și pentru economie, actorii economici, cât și pentru infrastructura noastră publică. Rețelele energetice, uh, transportul aerian uh, european uh, sunt uh, domenii vulnerabile unor atacuri cibernetice. Deci, cred că ar fi bine dacă am reușit să adoptăm directiva privind securitatea rețelelor. Ar trebui să adoptăm această directivă cât mai repede posibil, pentru că revoluția tehnologică dar în același timp creativitatea infracțională a unora infractori economici, pe de-o parte, dar uh, oameni care doresc să ne distrugă infrastructura, infrastructura publică nu vor da înapoi. Deci, directiva privind securitatea rețelor este un, singur, un prim pas pentru a crea o cultură pentru a ajunge la adevărate standarde economice privind securitatea. În al doilea rând, pachetul TSM, știți aici cuvintele cheie privind roamingul și neutralitatea rețelelor, este foarte important și depinde de noi să ajungem la soluții de compromis. Noi suntem convinși că în ceea ce privește tema roaming, Consiliul va trebui să, să, să facă concesii și, dacă, și în ceea ce privește frecvențele, spectrul, dacă nu se va adopta un mandat la Consiliu, va trebui să exercităm presiune asupra Consiliului, pentru că o acordare a frecvențelor unitară la nivel european este în interesul consumatorilor și în interesul bunei funcționări a pieței uh, unice și în legătură cu acest uh, pachet ar trebui să ajungem la un acord în următoarele uh, săptămâni luni. Și apoi, în ceea ce privește regulamentul privind protecția datelor cu caracter personal, de care eu nu sunt responsabil în mod direct, dar care este deosebit de relevant și pentru portofoliul meu. După 2 ani de întârzieri la Consiliu, Cred că a venit momentul să creăm uh, condițiile necesare pentru ca negocierile cu Parlamentul să poată fi create acest an. Este vorba de trei proiecte vechi care însă au o relevanță în pachetul nostru privind piața unică și în strategia propusă de noi pentru sectorul digital. Care sunt uh, elementele noi uh, puse pe agenda pentru anii 2015 și 2016 care să permită crearea unei piețe unice și o, a unei economii digitale care să funcționeze în mod adecvat. În primul rând, este vorba de intențiile noastre de a moderniza drepturile de autor, să ajungem la drepturi de autor uh, în contextul lumii digitale și într-un context european. Uh, cadrul legislativ actual provine din secolul trecut, respectiv din anul 2001. Pe atunci uh, au, uh, existau probleme juridice dificile de rezolvat. Am, am Dispunem acum de un număr mare de studii, de analize și în uh, ultimele luni am purtat discuții intense cu uh, diferite asociații, cu diferiți experți, discuții pe care le voi încheia înaintea pauzei de, de vară, astfel încât în toamna acestui an, cel mai târziu până în iarnă, să pot face o propunere legislativă privind Uh, drepturile de autor digitale. Care este sarcina delicată în acest context? Care este echilibrul pe care ar trebui să-l atingem? Pe de-o parte, și spun acest lucru foarte conștient, în primul rând, uh, primul pilon de, inter- de interese pentru noi trebuie să fie reprezentant, reprezentat de cetățeni, de toți utilizatorii serviciilor digitale. Într-o societate informațională, cu pretenții clare, informaționale și edu- uh, de educație digitală, cetățenii își doresc ca toate aceste date, informații uh, să poată fi accesate. Și, desigur, uh, corolarul este că la costuri cât mai reduse. Și invers, Poate nu credeți. Nici eu nu am uh, știut acest lucru. Um, nu am știut câți titulari de drepturi de autor în lumea digitală uh, există, care se tem pentru propria lor existență în acest moment. poate această idee este mai uh, puternic reprezentată într-o altă comisie a Parlamentului European și colegii dumneavoastră de acolo au o atitudine foarte, la fel de ofensivă față de mine. Cum păstrăm această piață, cum uh, păstrăm o perspectivă economică uh, pentru un scenarist, pentru un regizor de film, pentru un autor de, de cărți, pentru uh, un uh, compozitor, pentru un, uh, un violonist și așa mai departe, pentru a numi doar câteva din sectoarele uh, industriei creative. Și eu cred că moștenirea noastră culturală trebuie să aibă un viitor. Europa are o moștenire culturală bogată și diversă, de care ar trebui să fim mândri o moștenire pe care nu ar trebui doar să o conservăm, dar ar trebui să oferim și un viitor. Ar trebui să reușim ca pe viitor tinerii să poată să aibă o existență stabilă, să aibă o perspectivă uh, profesion- profesională prin activități intelectuale, prin opere uh, creatoare, păstrând uh, drepturile de autor și garantând un venit corespunzător pentru activitățile culturale. O altă temă importantă și sensibilă este cea a, viitor, a viitorului uh, mass mediei, a, a viitorului televiziunilor, uh, televiziunilor publice. Iar m-am întâlnit și cu asociații uh, din Germania care mă întreabă ce se întâmplă care este, care este rolul nostru de mediatori între titularii uh, drepturilor de autor și consumatori din punctul de vedere al uh, standardelor, din punctul de vedere al uh, protejării uh, minorilor în domeniul drepturilor publicitare. Și aici trebuie să discutăm și despre înnoirea înnoirea cadrului legislativ în ceea ce privește uh, posturile de uh, posturile de televiziune. Știm că se desfășoară programul uh, Refit. Trebuie să vedem ce s-a întâmplat bine în trecut, care sunt elementele de care nu mai avem nevoie, la care putem renunța și dacă este nevoie de noi reglementări. Toate aceste elemente sunt analizate în contextul programului Refit și pe această bază vom veni în primele luni ale anului 2016 cu propunerile de înnoire pentru serviciile audio, audiovizuale. Și, în paralel, trebuie să ne întrebăm cât de mare trebuie să fie domeniul de aplicare. Cine va fi acoperit de această, de această propunere? Uh, televiziunile publice, conținutul, furnizorii de conținut care sunt în competiție cu televiziunile publice, dar uh, care ar trebui să își asume anumite responsabilități. Protecția uh, minorilor este un lucru valabil doar pentru BBC sau televiziunea publică germană sau pentru toate platformele. Există un, o bază de impunere fiscală uh, corectă pentru toți. Uh, limitele la publicitate sunt valabile pentru toată lumea sau doar pentru anumiți uh, furnizori. Deci uh, trebuie să discutăm toate aceste aspecte interesante ale domeniului de, uh, domeniului de aplicare. Revenind la drepturile de autor, tema portabilității este foarte strâns legată de ideea care stă la baza pieței unice. Conceptul geoblocking, a blocării în funcție de, situarea, de situația geografică, este, este unul relevant și pentru ca poziția mea să fie una clară. Principiul fundamental este că există o singură piață și că un cetățean în întreaga această piață, în toate cele 28 de state membre, uh, să se bucure de o singură piață, astfel încât toate serviciile pe care le-a achiziționat, indiferent de locul unde se află, indiferent de locul unde le-a achiziționat, să poată fi și folosită peste tot. Însă, principiile, desigur, trebuie definite și cu anumite uh, derogări și putem discuta despre anumite derogări limitate. Și din acest punct de vedere trebuie să analizăm mai în profunzime două sectoare. Fără a spune că am ajuns la o poziție finală, însă consider că trebuie să discutăm mai mult despre uh, sectorul uh, filmelor europene. Știm cât de divers este și acest uh, sector și Parlamentul European știm că are un uh, premiu uh, bine cunoscut. Săptămâna um, voi vizita, uh, am vizitat Cannes și Berlin tocmai pentru a discuta despre acest sector. Și am văzut că filmul european s-a dezvoltat în Franța cu uh, povești importante, cu istorii importante în Italia, în țările scandinave, în țările baltice, tot respectul pentru această evoluție, însă este clar că filmul european, indiferent de originea lor, pentru a fi competitiv pe plan global pentru a face față Hollywoodului nu este deloc uh, pregătit din niciun punct de vedere. Tocmai de aceea avem nevoie de sprijinirea acestui sector și statele membre cheltuiesc foarte mulți bani deja aici, din acest punct de vedere. Însă modelul de afaceri al producerii de filme, al distribuirii uh, filmelor nu nu urmează ideea unei piețe europene. De exemplu, filmele din uh, Austria uh, supraviețuiesc datorită subvenționării din partea din partea Parlamentului și autorităților uh, din Austria și Uh, eventual se bucură de o piață mai largă de desfacere în Germania. Însă aici se opresc lucrurile, nu prea ajung aceste filme în Portugalia sau în uh, Estonia. Și aici um, cred că ar trebui să discutați fiecare cu producătorii de filme din propriile state. Toată lumea se teme pentru propria uh, existență și ar trebui uh, să luăm în serios aceste, aceste temeri. Deci am, uh, va trebui să garantăm să creăm competitivitatea necesară a uh, sectorului de filme față de Hollywood, față de Statele Unite ale Americii. Și în domeniul uh, sportiv există în continuare o fragmentare prea mare Uh, port, discuții și cu asociațiile sportive despre uh, diferite sporturi, nu doar fotbal, dar și voleibol, basket, pentru a... Și vă spun că și aici lumea se, se teme, considerând că dacă ar exista o, o piață unică europeană, atunci Uh, doar meciurile mari între Real Madrid și Barcelona devin importante, nu și cele din, uh, din ligile naționale. Deci principiul unei piețe deschise, unei piețe unice, trebuie să fie respectate, dar în anumite cazuri și principiul teritorialității trebuie respectat uh, sau cel puțin analizat, examinat mai în, mai în profunzime. doamnelor și domnilor, dincolo de toate conținuturile, o piață unică digitală are nevoie de o infrastructură perfectă. De ce avem o piață unică care funcționează pentru uh, mărfuri și bunuri, pentru autoturism, pentru, bă, pentru băuturi? Pentru că transportul de mărfuri și bunuri funcționează foarte bine, perfect, pe uh, străzile europene, pe căile ferate și cu aeroporturile europene. Există noi idei pentru a îmbunătăți această infrastructură, însă am reușit să creăm piața unică pentru că de la Bordeaux până la Stockholm poți ajunge foarte ușor, ușor și pentru că poți, poți transporta pâine de la Milano până la Trieste și pentru că este posibil să trimiți uh, haine din Spania până în țările de jos și brânză din țările de jos peste tot în Europa. Deci piața unică digitală va deveni realitate în momentul în care vom dispune de infrastructura digitală care să, par, să permită uh, transportul datelor, informațiilor și avem nevoie însă de investiții de miliarde de euro. Este o sarcină pentru pentru actorii din acest domeniu, pentru guvernele europene, însă când vine vorba de zonele rurale, nu vom, nu vom reuși să. adică investițiile private nu vor fi suficiente. Am, avem nevoie de o reglementare cât mai inteligentă. Doamnelor și domnilor, în ceea ce privește um, drumurile europene, competențele sunt foarte clare. Știm cine este responsabil pentru, uh, cons- pentru construirea, pentru întreținerea uh, drumurilor uh, județene, naționale și așa mai departe. Și, din acest punct de vedere, există un haos complet când vine vorba de infrastructura uh, digitală. Doar uh, sectorul privat este responsabil pentru lansarea în spațiu a satelitelor de comunicare, cine este responsabil pentru internetul pe bandă largă, cred că, în primul rând, ține de sarcina uh, societăților de uh, telecomunicații. Însă trebuie să ne asigurăm că nu sunt dezavantajați cetățenii care trăiesc în zonele rurale, de exemplu. Tocmai de aceea, prin planul de investiții Juncker, începem să discutăm despre uh, infrastructura digitală. În paralel, dorim să uh, permitem folosirea în acest sens a, programelor structurale și de coeziune. Asta înseamnă probabil că va trebui să investim mai puțin în uh, porturi, în infrastructuri, cum sunt drumurile și să canalizăm aceste fonduri mai mult înspre uh, infrastructura digitală, pentru că aceasta va permite bunăstarea cetățenilor noștri pe viitor. În ianuarie și în uh, februarie am avut niște mese rotunde cu uh, investitorii discutând despre care sunt sarcinile Uniunii Europene de finanțare, de reducere a riscurilor, care sunt sarcinile Băncii Europene de, Băncii Europene de Investiții și aici și Parlamentul European are un, un, un rol de jucat. În al doilea rând, care este sarcina statelor membre, ce anume să cofinanțeze și ce anume nu Uh, ce este permis la nivelul uh, regiunilor, uh, ce pot să facă autoritățile locale cu fondurile publice. Avem nevoie de o asemenea ierarhizare a competențelor, astfel încât investitorii privați să înțeleagă foarte bine care sunt competențele europene, care sunt competențele regionale, care sunt competențele locale și care sunt fondurile care pot fi puse la dispoziție. Și apoi, din punct de vedere al, al uh, cofinanțării, trebuie să ne asigurăm că se respectă neutralitatea uh, tehnică. Se pune întrebarea dacă ar trebui să cofinanțăm dacă cineva dorește să își crească viteza de acces de la 3 uh, megabits la 20 uh, megabits eu cred că ar trebui să cofinanțăm proiecte doar pentru uh, proiectele foarte avansate. Și oricum încă nu am găsit un răspuns la toate aceste întrebări. Sunt întrebări pe care trebuie să le discutăm în uh, următoarele săptămâni și mie mi se pare că este o temă și mai importantă decât uh, roaming și neutralitatea rețelelor. Pentru că ele sunt um, definirea neutral, neutralității sau uh, a taxelor la roaming pot fi, pot fi decise mâine, însă trebuie să ne gândim foarte bine de la bun început cum trebuie să arate infrastructura digitală de viitor. Deci trebuie să luăm o decizie acum, înainte de demararea planului de investiții uh, Juncker și înainte de a putea uh, discuta despre criteriile pentru subvenționarea acestor proiecte. Și un ultim punct, trebuie să ne întrebăm dacă trebuie să reglementăm platformele și uh, furnizorii de servicii. Pentru anumiți actori, pentru societățile de telecomunicații, de exemplu, există criterii mult mai stricte din punctul de vedere al impozitării, din punctul de vedere al uh, dreptului uh, muncii, protecției minorilor, respectării unor, unor standarde de calitate și acești furnizori de servicii din exterior nu trebuie să respecte aceleași norme. Deci reflectăm la posibilitatea reglementării și acestor uh, furnizori. Este, trebuie să fie clar că cine dorește să, să intre pe acest teren trebuie să se aștepte la uh, vânt din față, pentru că acești uh, furnizori de servicii nu sunt uh, obișnuit să, ca cineva să le impună asemenea uh, standarde din exterior. Vă mulțumesc. Vielen Dank, Herr Commissioner Oettinger, for your commitment to the digital single market and for giving us such a key. Mulțumim, domnule comisar Oettinger, pentru implicarea în finalizarea pieței digitale unice și pentru că ne-ați dat această prezentare. Abia așteptăm să colaborăm în continuare cu dumneavoastră și așteptăm uh, propunerile comisiei. Începem cu PP, Andreea Schwab. Vă mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, domnule Oettinger, vă mulțumesc pentru că ne-ați prezentat uh, ideile Comisiei Europene în acest context. Mă bucură faptul că nu ați uitat vechile propuneri legislative, pentru că un lucru este clar. Uh, directiva privind uh, siguranța rețelelor, așa cum a fost uh, propusă de Comisia Europeană, a ajuns într-o situație dificilă în negocierile între Consiliu și Parlament. Statele membre așteaptă cu nerăbdare această reglementare a platformelor și își doresc ca, în ceea ce privește infrastructurile critice, și aceasta să fie uh, discutate. Întotdeauna se spune că um, toate aceste infrastructuri nu ar trebui să fie reglementate pentru că noi ne dorim să reglementăm doar internetul, însă se uită că uh, toate aceste infrastructuri uh, critice depind atât de mult de internet încât trebuie să investim mai mult în asigurarea lor, în securitatea lor. Și dacă Comisia Europeană dorește să vină cu noi propuneri, mi se pare o idee bună să comasăm toate aceste elemente și să uh, avem o singură propunere pentru că nu are niciun rost ca uh, operatorii să se adapteze la o veche directivă și apoi să trebuiască să se adapteze la alte două uh, viitoare uh, directive. Este important să ajungem la o poziție uh, unică și cred că Parlamentul ar putea fi de acord cu asemenea idee. Deci mă întreb dacă nu se poate comasa această propunere nouă cu vechea directivă NIS. Mulțumesc. Thank you very much, Andreas. Mulțumim, Andreea. Să vă înghepă. Vă mulțumesc, doamna președintă. Domnule comisar Oettinger, vă mulțumesc pentru aceste informații deosebit de interesante și clare. Însă, uneori am impresia că nu am, nu am ajuns la filmul potrivit, pentru că nu ne aflăm aici la Comisia pentru Cultură, ci la Comisia IMCO Aș dori să discut despre acest uh, concept al uh, geoblocării în domeniul comerțului online. Și m-ar interesa care este părerea dumneavoastră față de aceste aspecte și care sunt intențiile Comisiei în acest uh, domeniu. În domeniul audiovizualului, ați amintit principiul teritorialității, sper că nu veți recurge la același principiu în domeniul comerțului online, ci doriți să desfințați această practică a geoblocării. Aș dori să știu în ce direcție vă îndreptați și cât de, cât de repede veți veni cu propuneri concrete în acest domeniu. Thank you very much, Evelyn. And now for the... Mulțumim, Evelyn. Dita Șarasova pentru grupul ALDE. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să-i mulțumesc și domnului comisar pentru că ne-a împărtășit uh, părerile și perspectiva cu privire la piața digitală unică. Aceasta este o prioritate cheie pentru Comisie, dar și pentru Parlament. Aș vrea să subliniez faptul că atunci când vine vorba de punere în aplicare a pieței digitale unice, acesta este momentul în care trebuie să trecem de la cuvinte la acțiune. Strategia pentru piața digitală unică este un bun început, dar cred că trebuie să facem și mai multe. Am văzut în acest document deja câteva compromisuri și mi-ar plăcea să fim și mai ambițioși când vine vorba de punerea în aplicare. De exemplu, nu există o autoritate de reglementare în domeniul telecomunicațiilor explicit menționată în document. Nu se vorbește despre noile ținte în materie de internet de bandă largă. Ați vorbit despre neutralitatea internetului, dar S-a limitat acest document la pachetul um, Telecom, însă știm că acest pachet se confruntă cu opoziție din partea Consiliului. Sper, domnule comisar, că veți fi de acord cu mine că obiectivul este acela de a avea condiții egale pentru companii, că vrem ca noul Google să fie european și vrem ca încrederea consumatorilor să fie consolidată. Aș vrea, deci, să ne spuneți ce veți face exact în lunile și săptămânile următoare, care sunt inițiativele și măsurile concrete pe care le veți prezenta colegiului în ceea ce privește piața digitală unică. Mulțumim, Dita. Robert Roșfor are cuvântul acum. Domnule comisar, dați-mi voie să vă felicit nu numai pentru intervenția pe care tocmai ați avut-o, dar și pentru succesul conferinței dumneavoastră de presă de ieri. Cred că în această dimineață, în toată presa europeană se a vorbit despre această conferință de presă, despre piața digitală unică și de faptul că Europa a venit în cele din urmă cu o propunere concretă. Am văzut um, în Le Figaro o poză cu dumneavoastră împreună cu vicepreședintele ANSIP Articolul din Le Figaro insistă pe un subiect clasic despre care ați vorbit destul de puțin în această dimineață, deoarece nu e de responsabilitatea dumneavoastră directă. E vorba de faptul că Bruselul și, în general, când se spune Bruxelles, se spune Comisia Europeană, spun că așa e perceput uh, în presă, nu vorbesc despre părerea noastră dar Bruxelles e sinonim în presă cu Comisia Europeană. Se spune în acest uh, articol că Bruxelles va reglementa mai bine aspectele legate de marile companii care activează online. Dumneavoastră sunteți comisarul responsabil de economia digitală, de aceea vă spun aceste lucruri. Subtitlul este Comisia Europeană dorește să favorizeze crearea de noi grupuri uh, europene. Este nevoie să avem noi grupuri europene în acest domeniu. Dar întrebarea mea este cum veți face acest lucru? Care este strategia dumneavoastră concretă? Um, această fuziune între Telecom, între Alcatel-Lucent și Nokia este un exemplu Cred că toate acestea au uh, legătură cu foarte multe subiecte pe care le-ați um, le-ați menționat dumneavoastră. Consiliul, într-adevăr, se opune unui pachet de măsuri, dar se opune pentru că există anumite țări care doresc să își apere interesele întreprinderilor lor. Vă gândiți și la posibilitatea de a vă lansa într-un fel de, să spunem, troc pentru a pentru a sprijini uh, roamingul. Nu e vorba numai de a lupta lupta împotriva pozițiilor de monopol a anumitor companii americane, ci trebuie să ne creăm și propriile noastre companii în Europa. Însă cum veți face acest lucru? Poate că nu este corect din punct de vedere politic ceea ce spun eu, însă știm foarte bine că Statele Unite își apără marile companii naționale, câteodată prin practici mai puțin ortodoxe. Însă noi cum ne vom apăra întreprinderile europene? Eu cred că consumatorul, întreprinderile, micile întreprinderi despre care vorbim foarte mult, pot să ne ajute, însă e vorba aici și de companiile mari. Și cum vom aborda această chestiune? Mulțumim, Robert, spune doamna președinte. O să vă rog să fiți un pic mai conciși ca să îi lăsăm timp și comisarului să răspundă. Nicola Dante are acum cuvântul, după care îi voi da cuvântul din nou comisarului și apoi vom relansa dezbaterea. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, domnule comisar. Foarte pe scurt vreau să vă spun că mă bucur că ați vorbit despre securitatea rețelelor, directiva NIS, care este un subiect important important. Andreas știe deja acest lucru, deoarece este raportor pe acest dosar, iar eu sunt raportor din umbră. Ne confruntăm cu probleme din partea Consiliului. Sper că dumneavoastră veți reuși să convingeți statele membre să facă câteva, câțiva pași înainte. Noi pe această directivă de obicei am făcut doi pași, înapoi, doi pași înainte și unul înapoi. Sper totuși să găsim uh, o direcție și un ritm în care să putem să ducem acest dosar la finalizare. Comisia are o poziție foarte solidă, așa cum ați spus și dumneavoastră, și sper că acest lucru ne va ajuta să ajungem la un compromis pe un subiect definit de, chiar de dumneavoastră ca strategic pentru viitorul Europei. Și un alt punct în comunicarea de ieri, Comisia a afirmat uh, că e nevoie de o strategie digitală care să se aplice la toate sectoarele. Noi știm că 75% din plus valoarea economiei digitale vine din industria tradițională. Numai 1,7% din industriile tradiționale utilizează 100% tehnologiile digitale. 41% din companiile tradiționale nici măcar nu fac apel la astfel de tehnologii digitale. Eu cred că ar trebui să avem o strategie cu privire la acest sector, domnule comisar. Trebuie să avem o strategie legată de punerea în aplicare a tehnologiilor digitale în industria tradițională. Acest lucru ar putea să asigure competitivitatea întreprinderilor noastre pe plan mondial. Am cerut um, în acest sens și comisarului uh, ANSIP uh, săptămâna trecută să ne dea un răspuns, dar nu a venit cu foarte multe informații. Mulțumesc, mulțumim Nicola, domnule comisar, doriți să răspundeți acum, spune doamna președinte meine Damen und Herren, ähm, Doamnelor și domnilor, în ceea ce privește directiva NIS și strategia pe care ar trebui să urmăm, întrebarea pe care mi-a adresat-o domnul Schwab, desigur, putem spune că actuala propunere legislativă uh, trebuie înțeleasă în contextul temei privind reglementarea platformelor. Eventual, există și o legătură cu, cu pași uh, legislativi uh, viitori în ceea ce privește siguranța datelor. Și o asemenea abordare are beneficiul de a răspunde unor așteptări, însă aduce cu sine o întârziere în timp destul de importantă. Și pe mine mă îngrijorează Uh, faptul că renunțarea la această la directiva NIS va fi interpretată ca un eșec și nu ca o, un pas care promite o, o soluție viitoare. Și mi-aș dori să avem această directivă ca un, uh, ca un prim pas, pentru că pentru că acest lucru ne permite să demarăm deja un uh, sistem, să, adu, să adu, adoptăm, să acumulăm experiența despre cum vor funcționa uh, lucrurile. Deci, pentru mine ar fi mult mai bine dacă în acest an am putea spune că în Europa s-a început crearea unei culturi uh, europene în lumea digitală prin platforma directivei uh, NIS pentru că acest lucru cred că va fi un magnet pentru investiții în Europa. Tocmai de aceea mă interesează încheierea unor compromisuri cât mai, cât mai repede posibil și prin propuneri concrete sper că voi contribui la, la, aceste, la atingerea acestor compromisuri. În al doilea rând, uh, Până în, uh, în iunie, președintele Comisiei Juncker va discuta cu Consiliul European și să sperăm că piața digitală uh, va fi o prioritate. Sperăm că și șefii de guvern și de stat vor înțelege această prioritate, că există o fereastră de oportunitate în acest uh, moment și că în cele trei propuneri legislative, NISTSM și pachetul privind regulamentul privind um, protecția datelor cu caracter personal, vor fi adoptate. Am asistat de mai multe ori la situația în care șefii de guvern consideră că evoluțiile, evoluția pe plan european sunt, este una pozitivă, dar apoi, la nivelul experților tehnici, se adoptă abordarea națională și lucrurile se împotmolesc. Uh, doamna Gebhardt, uh, în mod conștient am uh, numit cele două excepții. În ceea ce privește comerțul electronic, în ceea ce privește serviciile de livrare a unor pachete transfrontaliere, în acest moment Într-adevăr, comerțul electronic se confruntă cu, cu obstacole foarte mari din punctul de vedere al uh, sistemului TVA, care nu este armonizat. Și tocmai ne dorim să creăm o piață unică care să permită unui cetățean din Strasburg să cumpere, să cumpere online Uh, bunuri din Karlsruhe la fel de ușor cum poate cumpăra lucruri din Franța. Deci, uh, în ceea ce privește comerțul electronic, nu cred că trebuie să ne îndepărtăm de principiul uh, liberei circulații a serviciilor, a bunurilor. Eu consider că avem nevoie de, de, de derogări în, în cele două domenii pe care le-am, le-am amintit. O întrebare interesantă a fost dacă avem uh, obiective ambițioase pentru extinderea infrastructurii necesare dincolo de anul 2020. Într-adevăr, de regulă, uh, dezvoltarea infrastructurii digitale și stabilirea obiectivelor privind uh, capacitățile în megabits pe, pe secundă se limitează la orizontul 2018 și 2020. În contextul planului de investiții, tocmai reflectăm la obiectivele mm, propuse pentru 2025 și pentru 2030, pentru că uh, este nevoie de planuri de investiții uh, pe o perioadă de 15 ani și mai lungă de 15 ani. Care este concluzia la care am ajuns? Dacă este să ne uităm la rețeaua rutieră europeană, există prognoze foarte bune privind uh, creșterea transportului uh, rutier, uh, transportului aerian sau transportului feroviar. În spațiul aerian european dispunem de prognoze foarte acurate privind potențialul uh, de creștere a transportului uh, aerian pentru a înțelege cât de mare va fi traficul în 2020-2030. Când vine vorba de infrastructura digitală, de uh, transferul de date pe internet, din păcate nu dispunem de asemenea prognoze la fel de fezabile. Este greu să răspundem întrebării dacă avem nevoie de 50 sau 100 de megabits. Eu cred că ar trebui să ne gândim mai degrabă la 500, 1000 de megabits. pentru că pentru că prin industria 4.0, prin uh, medicina digitală, prin uh, autoturismele interconectate, prin uh, modelele business to business, prin uh, schimbarea prin schimbarea de generații, cred că acest trafic va exploda an de la an. de urmare, industria telecomunicațiilor și uh, cercetătorii, societatea civilă ar trebui să ne sfătuiască în ce capacități ar trebui să investim mie mi se pare că obiectivele pe care ni le-am stabilit noi sunt prea puțin ambițioase. În perspectiva anilor 2025-2030, în contextul pregătirii planului de investiții, trebuie, devin foarte urgente. Sunt de acord cu propunerea de a spune că la platformele de Uh, următoare, de, de generația viitoare, Europa ar trebui să participe în uh, ori, orizontul 2020 pentru noi idei de proiecte, pentru parteneriate uh, public-private, sunt puse la dispoziție fonduri. Nu ar trebui să copiem Google, ci ar trebui să îl controlăm în temeiul dreptului european și în plus ar trebui să avem uh, ambiția ca la viitoarele platforme să participe și servicii europene. A fost uh, amintită și tema politicilor industriale în uh, era digitală. Este o întrebare într-adevăr foarte interesantă. Într-un mod foarte simplificat, uh, putem spune că cu cât cu cât ne apropiem mai mult de, de consumatori, cu atât Europa este mai slabă. Dacă ne gândim la uh, telefoane uh, inteligente, este, este foarte clar cu cât ne apropiem mai mult de, de industria, cu atât suntem mai uh, puternici. Ericsson, de exemplu, este un actor foarte puternic pe plan global și în ceea ce privește fuziunea Nokia Alcatel uh, Lucent este o idee foarte inteligentă din punctul meu de vedere. Pentru că în acest sector există în continuare actori uh, puternici americani, însă noi suntem mai puternici decât uh, americanii, dar există și actori din Asia care vin din urmă puternic cu oferte ieftine în infrastructura digitală Tocmai de aceea, foarte mulți operatori europeni importă infrastructuri, aparate din China, din Asia. Însă avem o șansă să ne păstrăm uh, rolul puternic în acest, dom- în acest domeniu și din punctul de vedere al uh, softurilor avem și aici un rol puternic. Din punctul meu de vedere, ar trebui să sprijinim cât mai mult startup-urile, întreprinderile mici și mijlocii, însă nu împotriva industriei, ci cu participarea puternică a industriei europene, cu o participare puternică a industriei de tele- telecomunicații europene, Telefonica, Orange, Vodafone, British Telecom, firmele din Italia, Deutsche Telecom, dar și împreună cu ceilalți uh, actori uh, implicați. Ați amintit și tema tarifelor de roaming și aș dori să vă spun că unele state membre se împotrivesc uh, unei soluții europene. Pentru că pentru unii miniștri, unii miniștri au o singură perspectivă. Consideră că pentru majoritatea propriilor uh, cetățeni, o piață unică europeană va fi una mai scumpă pentru cetățeni. Cetățenii care călătoresc mult vor avea de, de beneficiat, funcționarii de la Bruxelles se vor, uh, se vor bucura de, de avantaje, însă vă pot enumera șapte, uh, opt state membre uh, pe care unii dintre dumneavoastră le reprezentați și a căror cetățeni vor trebui să plătească mai, mai mulți bani pentru telefonia mobilă. Și aceștia sunt miniștrii pe care va trebui să îi uh, convingem. Eu îmi doresc o soluție mai ambițioasă decât uh, cea, cea propusă de Consiliu. Însă, după cum am spus, această soluție nu este dorită de toți șefii de guvern și de stat, șef de guvern și de stat aleși în mod democratic. În ceea ce privește um, pregătirea, pregătirea pe parcursul întregii vieți. Uh, din păcate, noi avem aici com- uh, competențe uh, reduse la nivel european. Eu încerc ca prin planul de investiții Juncker, cel puțin tinerii șomeri de exemplu, să primească competențe digitale de bază și ca aceste programe de pregătire să fie cofinanțate. Noi considerăm că în fiecare an avem nevoie de 150.000 până la 170.000 de specialiști în IT pe lângă locurile de muncă, necesarul care există deja. Deci în fiecare an avem nevoie de un plus 150.000-170.000 de specialiști. Care este concluzia? În vară voi discuta cu ministrii uh, responsabili pentru cercetare tocmai despre această, despre această problemă. Trebuie să creăm mai multe uh, locuri la universități în acest, uh, în acest domeniu. Însă, și medicului, uh, inginerului de mâine trebuie să-i spunem că este foarte util dacă studiază și informatică, pentru că competențele digitale, indiferent de locul de muncă, vor deveni tot mai importante uh, pe viitor. Uh, desigur, studiile de drept sunt utile și nu sunt foarte scumpe, pe de altă parte ai nevoie de o sală, o catedră, câteva scaune și cam atât. Pentru un studiu informatic este nevoie de laboratoare, de calculatoare, ceea ce face ca uh, costurile să fie mai mari și statele membre trebuie convinse să investească mai mult, pentru că doar cu o carte verde, cu uh, atragerea unor imigranți bine pregătiți, nu vom reuși. Nu, avem nevoie de mai mulți tineri europeni care să studieze informatică. Și este foarte interesant că noua generație petre- își petrece timpul uh, online, folosesc la perfecțiune toate aceste uh, dispozitive, însă nimănui nu vine ideea să studieze informatică. Deci trebuie să uh, lucrăm și la nivelul uh, profesorilor, la nivelul părinților, mass mediei, pentru a convinge tinerii să uh, studieze informatică, ceea ce le va permite să aibă o perspectivă um, profesio- uh, profesională foarte bună. Și cu, cu această meserie, cred că viitorul le va fi, le va fi asigurat. Și apoi, uh, ce se întâmplă cu un muncitor care lucrează la bandă într-o fabrică de, care produce autoturisme, uh, casieri într-un magazin, într-un supermarket, cu toții vor avea nevoie de competențe de bază uh, digitale. Pentru că toate aceste meserii se vor schimba fundamental pe, pe viitor. Avem nevoie de instituții de pregătire profesională uh, suplimentară, însă, după cum am spus, competențele de bază se regăsesc aici în statele membre, în regiuni, în uh, comune. Vă, comune. Vă mulțumesc. Is uh, no more than one minute each. Mulțumesc. O să dau acum uh, cuvântul colegilor. Vă rog să nu depășiți un minut. Liliana Borțan. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră aici pentru a ne asigura de succesul pieței digitale unice, trebuie să ascultăm cererile consumatorilor. În primul rând, trebuie să ne ocupăm de costurile de livrare, care nu sunt transparente, ci de obicei consumatorii au o singură variantă când vine vorba de livrare. Aceasta este foarte scumpă și are de a face tot timpul cu distanța geografică. De foarte multe ori sunt și norme europene pâine foarte stricte, iar um, vânzătorii europeni uh, se confruntă cu dificultăți și sunt în dezavantaj față de ceilalți. Care este sistemul de livrare la care vă gândiți? Um, astfel încât consumatorii să se poată bucura de el. Aveți un plan pentru a introduce indicatori uh, de recunoscut pentru vânzătorii care respectă directiva europeană cu privire la drepturile consumatorului. Mulțumesc. Acum în Holstein. Mulțumesc. Ceea ce vreau să spun are de-a face cu întrebarea dinainte. Pentru comerțul online, într-adevăr, există numeroase probleme. Avem în Uniunea Europeană mai bine de 60 de regimuri ale TVA-ului. În diferitele țări, regimurile sunt diferite, produsele de asemenea au regimul lor propriu și așa mai departe. Tocmai de aceea mediul de afaceri se plânge foarte mult de această situație. Când am citit acest document cu privire la strategia legată de piața unică, am găsit faptul că uh, statele membre ar trebui să poată fi capabile să facă o singură declarație și o singură plată în statul membru din care provin. Oare Comisia Europeană dorește să propună astfel o schimbare a directivei cu privire la TVA? M-ar interesa și propunerea de reducere a impozitelor pentru vânzarea online de conținut digital, de cărți și uh, ziare. Cum doriți să modificați această directivă cu privire la TVA? Mulțumesc, doamna Grapini. Doamna președintă, domnule comisar, trebuie să spun că sunteți în topul încrederii în ceea ce privește uh, poziția mea față de comisar. Sunteți un bun comunicator, îmi transmiteți de fiecare dată foarte multă încredere. Sper că și prin răspunsurile pe care mi le dați astăzi, întăriți ceea ce am spus acum. Piața unică digitală este fără doar și poate foarte importantă. Eu vin ca o nemulțumită din piața unică vis-a-vis -vis de modul de funcționare. Vă pun trei întrebări întrebări concrete. Cum vedeți să protejăm dreptul de autor? Pentru că sunt foarte mulți scritori, regizori, actori care își văd creațiile lor pe internet, dar nu primesc niciun ban și trăiesc de foarte multe ori în precaritate. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l pun și nu e deloc de neglijat, protecția vis-a-vis -vis de viața privată a cetățeanului, pentru că de foarte multe ori ne întâlnim cu uh, atacuri uh, absolut de neacceptat. Și ultimul, ultima întrebare, uh, Poate ne spuneți care sunt miniștrii care se opun la tariful de roaming. E, e bine să știm, dacă sunt 11, 12, să știm care sunt acei miniștri. Vă mulțumesc foarte mult. Thank you very much, Maria. Mulțumim, Maria. Eva Paunova. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, ne bucurăm să fiți alături de noi. Ieri, când ați prezentat această strategie, ați vorbit foarte mult despre industrie și despre digitalizarea industriei europene. Într-adevăr, este un lucru vital, este un pas foarte necesar. Cred că industria ar trebui să fie în avangarda revoluției um, telecomunicațiilor, astfel încât să devenim mai competitivi. Însă, care este planul? Cum putem să facem rapid tranziția către o industrie și către servicii inteligente? Și încă o întrebare, cum doriți să ajungeți la echilibru între companiile mari și companiile mici? Un mediu propice pentru ambele. Mulțumim, Eva Ivan Ștefanec. Mulțumesc, doamna președinte, domnule comisar. Mă bucur că ați subliniat importanța infrastructurii digitale, în special în domenii în care avem nevoie de aceasta. Ați vorbit și despre nevoia de mai multă reglementare în acest domeniu. Vă întreb dacă preferați o legislație la nivel european sau preferați să se stabilească obiectivele și apoi acestea să fie atinse prin intermediul reglementărilor la nivel național. Mulțumim, Sergio Gutierrez. Mulțumesc, doamna președinte. Vă mulțumesc, domnule comisar. Din nou probleme cu microfonul. No me importa girar a la izquierda. <laughs> Aquí. Mulțumesc. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Este adevărat, când vine vorba de construcția de finalizare a pieței digitale unice, avem două aspecte de luat în considerare. Uh, dimensiunea investițiilor, îmbunătățirea planurilor de investiții, îmbunătățirea tehnologiilor, echipamentelor, aspectul legat de roaming, dar mai e vorba aici și de competențele statelor membre ce se întâmplă cu TVA-ul, un alt aspect important. E foarte important să vedem cum își vor dezvolta statele membre infrastructura și cum își vor proteja consumatorii. Statele membre s-au implicat până acum în diverse reforme și au abandonat puțin ideea pieței digitale unice. Europa poate să le impulsioneze puțin cu aceste recomandări specifice pentru țară, dar nu putem să construim piața digitală unică numai cu bunăvoință. Lucrați împreună cu Comisia în cadrul semestrului european, împreună cu domnul Juncker, și redactați documente specifice pentru fiecare țară. Dar cum veți colabora cu statele membre pentru a îmbunătăți lucrurile și pentru a da un impuls acestei piețe unice, deoarece ni se pare că pierdem timpul. Nu vrem doar să avem recomandări peste recomandări, ci trebuie să ne asigurăm și că statele membre respectă. Vă mulțumesc, domnule comisar, pentru prezentarea dumneavoastră. Comisia noastră salută dedicația acordată acestei teme, însă nu ne conving uh, motivele derogărilor prezentate de dumneavoastră. De ce atunci uh, nu este posibil ca majoritatea filmelor europene nu pot fi accesate mm, pe toate piețele europene? Dacă filmele respective ar de ce nu le putem accesa peste tot în Europa? de ce nu sunt distribuite peste tot? Și de ce, când vine vorba de fotbal, uh, nu pot fi urmărite meciuri de fotbal peste tot în Europa? Și apoi, reforma drepturilor de autor ar trebui să vină la sfârșitul acestui an și mă întreb dacă această amânare va determina ca teme teme importante, cum ar fi consolidarea unei uh, opinii publice europene prin parodii, prin alte mijloace artistice, va face parte din această temă. Mulțumesc, Julia, doamna Iaconsari. Inspiroivasta puheenvuorosta. Minulla olisi yksi idea. Mulțumesc, uh, doamna președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru acest discurs um, foarte optimist. În uh, în Statele Unite există mii de companii, uh, companii noi. Există chiar uh, sute de companii franceze în Silicon Valley. Dar europenii nu se întorc um, așa de des în Europa, la fel cum o fac antreprenorii chinezi, cum se întorc ei în țară. E o veste bună că europenii merg în Statele Unite și își deschid acolo afaceri, dar ne întrebăm oare cum să convingem aceste talente să se și întoarcă în Europa. Și o a doua observație, toate aceste talente din domeniul uh, digital uh, se pare că îmbrățează o nouă tendință. Le citesc copiilor uh, în loc să le dea iPad-uri și um, iPhone-uri. Copiii trebuie să învețe să utilizeze aceste aceste instrumente, dar trebuie să și citească filozofia europeană. Mulțumesc, uh, Ferheim. Uh, Vă mulțumesc. Aș dori să revin la întrebarea amintită de uh, Iulia. Ați spus că ar trebui să există derogări în ceea ce privește principiul uh, teritorial, respectiv unde urmează să, să există acest uh, principiu la film și sport. Consecința este că se dorește la renunțarea geoblocării. Și atunci mă întreb care sunt alternativele privind uh, finanțarea filmelor care se finanțează, de exemplu, prin uh, drepturile de distribuire a filmelor pe diferite piețe. Cum putem asigura această exclusivitate dacă vom renunța la geoblocare? Deci există o, un, o contradicție din acest punct de vedere și poate reușiți să ne oferiți o scurtă explicație. Mulțumesc, domnule comisar. Doamnelor și domnilor, în legătură cu această temă a geoblocării și a industriei creative, cred că trebuie să vă dau mai multe detalii, într-adevăr. Văd că există teme importante, diferențe între temele importante între comisiile Parlamentului European. Însă ne ocupăm de această, de această temă și recunosc că nu eu am, am pus coada la cireașă, de exemplu. Însă m-am ocupat de această temă. Uh, colega Versagen a demarat un studiu de piață și mi-a promis că acest studiu va fi încheiat până în toamnă, astfel încât să am timp suficient pentru a ține cont de rezultatele acestui studiu pentru propunerile privind reformarea drepturilor de autor. De autor și sunt sigur că acest studiu va pune la dispoziție informații uh, relevante. Deci, vă asigur că înaintea sfârșitului acestui an vom face o propunere și mi se pare că este procedura corectă pe care trebuie să urmăm. Noi spunem că dorim să împiedicăm, să punem capăt geoblocării care nu este uh, corectă. Ce înseamnă acest lucru? Geoblocare care nu are un temei juridic și care, nu, care de asemenea nu are niciun sens din punct de vedere al acestui domeniu. Însă, și vă rog, puteți să veniți cu mine la Cannes, unde sunt salutat uh, cu bucurie nu de toată lumea. La Berlinala uh, am fost, am fost uh, criticat și la Berlinala. Dar eu cred că trebuie să găsim calea de mijloc pentru a, uh, pentru a putea ține cont de toate interesele diferite ale parlamentarilor. Dar industria filmului europeană trebuie să demonstreze că nu poate supraviețui dacă creăm o piață unică le dau șansa să îmi dovedească acest lucru prin intermediul uh, convorbirilor, prin prezentarea unor cifre de afaceri foarte clare, prin analiză de piață. Și vă rog să depuneți și dumneavoastră acest efort de a, de, a, de, a, de a studia această problemă. Apoi, în al doilea rând, doamna Reder s-a referit la tema, la, la tema uh, sportului. Uh, am discutat cu președintele Ligii de Fotbal din uh, Germania. Uh, domnul Reder, și cine îl cunoaște, știe cât de uh, hotărât este dumnealui. Și dacă îmi poate dovedi că marketingul sportului are nevoie de anumite limite, văd că dați din cap, dar uh, nu știu dacă ați discutat cu dumnealui. Văd că sunteți foarte sigură. Eu nu sunt atât de sigur ca și, ca și dumneavoastră. Eu doresc să găsesc soluțiile de compromis necesară. Doresc să am o abordare uh, care să integreze, nu să uh, divizeze. Pentru, eu nu sunt președintele unei asociații de, de sportive, dar pentru mine sportul este important și vă asigur că în următoarele săptămâni veți fi uh, Uh, căutați de actori din acest uh, domeniu și dumneavoastră. Și ar trebui să discutați uh, cu ei, pentru că nu trebuie să luăm noi aici decizii în turnul de filde și de la Bruxelles, să luăm decizii care apoi nu vor, nu vor funcționa în realitate. Tocmai de aceea trebuie să găsim soluții care să țină cont de situația din trecut, de cea actuală și să poată funcționa pe viitor. Deci, nu trebuie să anticipăm nicio decizie, trebuie să purtăm discuții uh, cu actorii din sectorul filmului, cu cei din sectorul sportului, pentru a vedea ce va funcționa uh, cel mai bine. Și apoi, în ceea ce privește comerțul electronic, aici nu cred că avem nevoie de limită. Principiul teritorialității nu are ce căuta în acest domeniu. Apoi, ați abordat această temă foarte complicată a sistemelor diferite de, de TVA. Eu cred că există două probleme. Una mai complicată, una mai simplă. Cea mai simplă este cea a cărților uh, electronice. Același uh, conținut. Așa, așa acest lucru a fost, uh, a fost confirmat de, de tribunală. Uh, Aceeași cotă redusă la TVA a fost, la cărți a fost adoptată și pentru cărțile electronice de către două state. Uh, nu se poate ca o carte tipărită să aibă o TVA de 5, 6, 7% și în format uh, electronic doar pentru că în, în uh, cadrul de reglementare este atât de vechi și nu se prevăzuse existența apariția cărților în format electronic, să aibă o cotă TVA de 20-22%. Păi nu, acest lucru înseamnă că dezavantajăm tânera, tin, generația tânără care trebuie să plătească mai mult pentru același text decât uh, generația veche. Însă, pentru acest lucru avem nevoie de un vot în unanimitate la, la Consiliu. Și, desigur, pe ministrii de finanțe interesează doar veniturile. De unde le obțin nu contează și văd că vor pierde venituri dacă reduc cota la TVA de la 20 la 5%. Însă, ministrii pentru economie, ministrii uh, responsabili pentru protecția consum- uh, consumatorilor, ministrii responsabili pentru economia digitală ar trebui să abordeze această temă, pentru că un conținut, până la urmă, rămâne același conținut, indiferent de Uh, formatul pe care este oferit pe hârtie sau electronic. Este același conținut, însă până acum ministrii de finanță nu sunt dispuși să accepte acest lucru. Am făcut uh, propuneri în acest sens și vom reveni cu această propunere în contextul uh, pachetului TSM. Doamna Tunun Einstein, V-ați referit și la această problemă. Lumea TVA-ului uh, este una foarte întortocheată. Va fi foarte dificil, însă ce, în ce situație, situație dorim să ajungem este ca în contextul uh, comerțului comercial transfrontalier să nu se plătească de mai multe ori TVA-ul, ci doar acolo unde are loc consumul. O singură dată, deci să fie plătită uh, taxa pe valoare adăugată. Avem ambiția de a crea cel puțin acest pas uh, intermediar și sper că vom reuși acest lucru. Pentru a răspunde întrebării dumneavoastră, cum putem să stabilizăm situația autorilor, regizorilor, um, trebuie să vă dau o perspectivă privind valori, uh, valorificarea, um, valorificarea operelor lor. Din, am nevoie însă de puțin mai mult timp pentru a vă putea oferi un răspuns adecvat. Există mai multe instrumente posibile și uh, o să revin asupra lor în septembrie, uh, înainte de a veni cu propunerea legislativă, însă există posibilități concrete, astfel încât autorul unei uh, opere intelectuale să se poată adresa unei societăți care gestionează uh, drepturile de autor și care să-i poată garanta un, uh, un venit stabil. Industriile inteligente sunt un alt subiect uh, interesant. Este clar că lumea TIC intră tot mai mult în uh, lumea uh, reală. Discutăm tot mai mult despre internetul obiectelor și acest lucru reprezintă o mare șansă. Industria europeană este încă puternică în domeniul uh, chimic, în domeniul producției de uh, autoturisme, însă uh, și este foarte puternic și din punctul de vedere a schimburilor comerciale. Însă avem nevoie de o strategie pentru a sensibiliza industria, economia reală și mă gândesc la crearea unei uh, platforme uh, online la care să participe atât patronatul cât și uh, sindicatele, pentru că este o temă importantă pentru ambele părți. Deci lucrez la pregătirea unei platforme la care să participe reprezentanții politicii, economiei și a lucrătorilor pentru a evalua, a examina care sunt pașii necesari care să permită consolidarea industriei europene și pentru a evita situația în care industria europeană este una pur de servicii. Există un studiu care ne arată foarte clar când uh, va, va pătrunde digitalizarea ce sectoare economice de exemplu, în uh, domeniul autoturismelor, prin diferite dispoz- uh, dispozitive, prin conectarea, interconectarea autoturismelor. Deci, constructorii de autovehicule sunt afectați. Deci, deja la Peugeot, Skoda, Audi, Volvo, deja acest lucru a devenit o realitate. Asta cu cu nerăbdare întâlnirea cu marii producători de auto, autoturisme în, uh, în Frankfurt, însă Business Europe, sindicatele și noi vom crea o platformă pentru a discuta despre o strategie industrială clară care să nu dăuneze industria europeană, ci să promoveze industria europeană. A fost întrebat ce, ce reguli vom crea pentru promovarea infrastructurii. Am spus că în contextul uh, planului de investiții Juncker doresc o ierarhie foarte clară a, a competențelor și criterii de subvenționare. Dacă merită să mai finanțăm uh, conducta de cupru sau de fibră optică mai degrabă. Eu aș spune că sub 50 de megabiți nu mai contribuim cu nimic. Cine investește prea puțin ambițios nu va fi sprijinit. Deci avem nevoie de uh, stimularea unor ambiții mai mari, unor investiții în proiecte mai ambițioase. Și avem nevoie de criterii de eligibilitate care să fie, să funcționeze în toate statele membre și în toate regiunile pentru că capacitatea necesară în The City din uh, Londra poate nu este cea necesară din uh, pădurea neagră din uh, Germania. Deci există anumite există anumite nuanțe între diferitele, între diferitele regiuni. Și, da, înțeleg că trebuie să mă grăbesc. Ultimul punct cu care voi încheia tema sprijinirii startup-ului este foarte importantă. Să nu uităm că în acest moment întreprinderi europene, cum este BMW, își trimit uh, echipă de tineri la Silicon Valley pentru a participa la la evoluția digitală, pentru că acolo au uh, parteneri de discuție, acolo există instituții extraordinare și acolo există acest grad mare de, de creativitate. Vă, vă pot da exemple. Londra, Stockholm, Berlin uh, sunt deja exemple de orașe unde se formează asemenea uh, centre uh, creatoare. Și în uh, următorii ani vom acorda o finanțare mai mare acestor startup-uri, pentru că cel mai bun lucru, și cu aceasta voi încheia, este că uh, sectorul digital înseamnă că un startup de astăzi poate deveni lider de piață global peste 5 ani. Deci platformele trebuie să sprijine ideile creatoare care printr-un startup pot deveni uh, actori uh, globali, astfel încât vom avea un Google european, o firmă cum este Amazon uh, europeană și în acest uh, sector cred că avem nevoie de o promovare mai mare a ideilor și a politicilor antreprenoriale și a startup-urilor. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule comisar. După cum uh, vedeți, este o dezbatere foarte largă, deci mulțumim uh, foarte mult pentru timpul acordat și pentru răspunsurile detaliate la atât de multe întrebări. Deci ne bucurăm să vedem uh, interesul Comisiei pentru acest sector al piață și sperăm că veți susține această cauză și în fața Consiliului, această cauză a pieței digitale unice. Și vă mulțumim! Dragi colegi, într-o secundă vom începe voturile. Does everybody have the cards? Toată lumea are cartela de vot și lista de vot vot, lista de voturi o aveți? Putem începe, spune doamna președintă. Ok, Robert? Ok. Ok. Andreas is not ready. Okay, Andreas is ready? Sabine? foarte bine. Să vedem dacă toată lumea este gata. Cred că da. E bine, să începem. Votăm, deci, avizul privind impactul ex, uh, asupra politicii de polit- comerț extern a PPP-urilor raportoare, doamna Dita Șaranțova. Dacă doriți să interveniți, E bine, să trecem la vot direct atunci. Alineatul 1, amendamentul 1. Da, întreabă doamna președinte, nu. Abțineri? Respins. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Deci trecem acum la paragraful 1, uh, amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Aliniatul 1, uh, 9, amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1A9, amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, Cred că se respinge. Haideți să verificăm. Amendamentul 11, uh, alineatul 1A nou. Toată lumea a votat? S-a închis votul? Se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Iar acum trecem la 19 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 20 pentru, împotrivă, Abțineri? Se adoptă. 21. Pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 22. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Res... Adoptat, corectează președinta. 23. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 24. Pentru? împotrivă, abțineri, respins. 25 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la amendamentul 30 Partea corespondentă adăugată pentru, împotrivă, abțineri, respins. Haideți să verificăm. Votul este deschis. Închidem votul. Respins. 32 pentru. Se corectează. Prezintă 31 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 32. Pentru, împotrivă, abțineri. Respins. 33. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 34. Pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm 34. Închidem votul. Este respins. 35 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 36 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 37. Cu adăugirea orală din partea raportoarei. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Verificăm? Verificăm, da. 37 cu adăugirea orală. Votul este deschis. Votul s-a închis. E respins. 16 la 16. 38. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 41 pentru? împotriva abțineri, respins. 41, 49, corectează președintă. Pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Acum 40 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. scuzați, spune președinta, trecem acum la 43. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 44. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 45. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 46. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Iar acum um, votăm uh, propunerea de aviz pe ansamblu votul este deschis. S-a închis votul și avizul este adoptat. Felicitări raportoare Edita. Ok, are our guests here? In a few minutes, when our guests... În câteva minute, când invitații noștri vor sosi, vom avea deci audiere privind avizul din proprie inițiativă legat de uh, spațiul economic european și uh, Elveția. In, in a few seconds we get... Dragi colegi, în câteva clipe vom începe audierea publică privind uh, pe marginea avizului de proprie inițiativă, privind relațiile dintre Elveția și spațiul economic european. Andreas Schwab este raportorul nostru. Aș dori să urez bun venit oaspeților noștri. Toată lumea și-a reluat locurile. Deci, bun venit domnului Balțarete, ambasador al Elveției pe lângă Uniunea Europeană, doamnei Bergis Elerț, dotir ambasadoarea Islandei, și doamnei profesor Krista Tobler, directorul programului de studii de drept internațional și european la Universitatea din Leiden și, de asemenea, doamnei Kristin Schreiber, director al Directoratului pentru Guvernanța Pieței Unice de la uh, Uh, DJ Creștere de la Comisia Europeană. Deci uh, voi da întâi cuvântul domnului Jorn Dorman din partea grupului ECR în calitatea sa de președinte a delegației Parlamentului European pentru uh, Elveția, Islanda, Norvegia și spațiul economic european. Aveți cuvântul, Iorn. Bună ziua, mulțumesc. În primul rând, deci mulțumesc deja Comisiei INCO pentru organizarea acestei audieri pe tema relațiilor noastre cu Elveția și piedicile care rămân încă în uh, calea realizării complete a pieței unice. Este o temă foarte, foarte importantă. După cum vedem și în momentul de față, relațiile noastre cu Statele Unite, cu spațiul economic european în general și cu Elveția. În plus, este și o ocazie în care vom putea discuta atât despre punctele comune, cât despre anumite divergențe și oricum îmi exprim convingerea că discuțiile de astăzi uh, ne vor permite să uh, avansăm pe această temă într-un spirit cât mai constructiv. Până în prezent, uh, acest spațiu de cooperare ne-a oferit o bază foarte temeinică pentru colaborarea noastră, atât în ce privește legăturile economice și comerciale. Deci, bineînțeles că acest sistem al pieței unice a fost esențial pentru ambii parteneri, iar actualmente, în momentul de față, iată, ne confruntăm cu anumite provocări în ce privește punerea în aplicare a anumitor dispoziții și transpunerea unor elemente din uh, legislația UE. Pentru că, da, există un anumit număr de texte legislative care încă nu au fost transpuse, lucru care ne, ne liniștește, mai ales uh, ce privește anumite puncte sensibile pentru că, iată, da, deci anumite țări nu mai pot beneficia pe deplin de piața uh, unică din această, această pricină. Deci această întârziere la transpunerea legislativă, iată, creează niște incertitudini privind funcționarea pieței unice, care altfel merge foarte bine. Deci asta înseamnă că uh, regula începe să fie un pic mai puțin omogenă pentru anumite întreprinderi, în anumite locuri. Ceea ce poate duce la niște probleme, după cum știm cu toții, și astea, aceste probleme necesită o rezolvare. Și asta cât mai rapid. Deci statele membre UE, poate cu excepția Liechtensteinului, au, au fost de acord cu o limită de 1% privind deficitul de transpunere Dar deocamdată, iată, țara care este cu cea mai în urmă este Islanda, în jur de 3% deficit de transpunere. Iar țările din acest, care fac parte din Asociația Europeană de Liber Schimb consideră că sunt niveluri alarmante, mai ales în cazul Islandei, acest deficit de transpunere. Deci, dacă tot avem un parteneriat, este nevoie să putem uh, vedea angajament din ambele părți. Spuneam deci că există un anumit număr de texte juridice referitoare la serviciile financiare, spre exemplu, și deci punerea în aplicare a acestor texte, iată, constituie o provocare deosebită atât pentru UE cât și pentru ALS, ALS Asociația Europeană de Liber Schimb. Pentru că aici vorbim și despre rolul pe care se joace autoritatea de control financiar europeană. Chiar dacă, desigur, autoritățile de respective de control din fiecare țară ar trebui să fie eficiente, încă nu ne-am atins obiectivele în acest domeniu și uh, actualmente se uh, consideră dacă este nevoie și se întâmplă așa, multe state membre dau uh, dovadă de bunăvoință, dar sunt și cazuri în care încă nu s-a materializat suficient, nu s-a ajuns la o situație satisfăcătoare. Deci problema este acest deficit de transpundere care trebuie abordat în mod hotărât și uh, uh, rezolvat. Deci, în ce privește relația bilaterală a UE cu uh, Elveția, putem spune că, iată, am, suntem din nou pe calea cea bună. Mă gândesc că, începând cu luna mai anului trecut, am avut o serie de întruniri, de dezbateri, mai ales aici, în ace- pe această temă a pieței uh, unice apropo de anumite distorsiuni posibile ale legislației UE, pentru că trebuie să respectăm cadrele astea. Deci sperăm că vom putea, până la urmă, rezolva, um, face față acestor provocări care ne confruntăm acum. În ce privește, deci, uh, piața unică, țin de asemenea să subliniez că uh, poate avem aici patru elemente, libera circulație a persoanelor și a mărfurilor, a capitalurilor, de fapt, aceasta este piatra de temelie pe care se sprijină piața unică, uh, care permite, deci, care facilitează schimburile comerciale și asta în beneficiul tuturor. Deci avem cu toții interes ca această piață unică să funcționeze optim. Deci este foarte bine că avem aceste forumuri de discuție inclusiv aici la Comisia IMCO. De altfel, țin să reamintesc că a avut loc și această reuniune foarte interesantă cu Norvegia și Islanda două țări care uh, urmează să pregătească o reuniune și cu Elveția. Și această reuniune a permis deja să discutăm uh, teme, teme foarte importante la nivel bilateral. Acum aștept, deci, să văd uh, cum se va desfășura dezbaterea noastră astăzi. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Dorman, și acum voi da cuvântul domnului Andreea Schwab, raportor. Vă mulțumesc, doamna președintă. Mulțumesc și domnului Dorman. Eu nu sunt doar raportor aici în cadrul IMCO. Sunt și membru în delegația UE, uh, Islanda, Norvegia, deci pe lângă ce spunea domnul Dorman, aici la Comisia IMCO am dezbătut deja și despre proiectul de uh, raport care este orientat de altfel în principal la ce se referea și domnul Traskovski astăzi, domnul ministru polonez, care intervenise pe această temă. Comisar Bamgifo. Știm că domnul Barnier în urmă cu doi ani a făcut o propunere privind guvernanța pieței unice și este clar că trebuie să ne asigurăm că acordurile încheiate în Europa, care regulile existente în uh, Europa care au permis bunăstarea europeană, dar și statelor care fac parte din Asociația Europeană a Liberului Schimb și din spațiul economic european să fie respectate. Piața unică își va pierde din uh, putere dacă aceste reguli nu vor fi respectate. Tocmai de aceea Comisia pentru Piața Unică și-a sporit eforturile în ultimii ani pentru a ne asigura că regulile sunt uh, unitare în Uniunea Europeană și în interesul cetățenilor care trăiesc în această piață, uh, trebuie să avem aceeași atitudine și față de vecinii noștri cu care, după cum a spus domnul Dolman, colaborăm foarte bine Mă bucură faptul că în Parlament colega Sander de la Comisia pentru Ocupare a redactat un proiect de aviz și cred că astăzi, cu ocazia acestei audieri, va trebui să încercăm să clarificăm mai bine elementele care sunt mai complicate, care sunt opțiunile care se află în fața noastră. Cred că Uniunea Europeană în ceea ce privește statele vecine care nu și-au, care nu și-au dorit să adere la Uniunea Europeană, nu le-ar mai face ofertă de colaborare atât de bună, dar ofertele făcute în trecut trebuie respectate, însă și prietenii și vecinii noștri trebuie să respecte aceste reguli și pentru a nu crea situații mai bune, ci să respectăm echilibrul între Uniunea Europeană și statele care sunt apropiate, învecinate Uniunii eh, Europene. Deci aștept cu nerăbdare această audiere. Vă mulțumesc, doamna președintă. Thank you very much, Andreas. Mulțumim foarte mult, Andreas. Iar acum, eh, din nou, eh, bun venit oaspeților noastre astăzi și voi da cuvântul domnului ambasador Roberto Balzaretti din partea ambasadorul Elveției. Vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația. Aveți cuvântul. Merci beaucoup. Vă mulțumesc, doamna președintă. Doamnelor și domnilor, așa cum uh, subliniază pe bună dreptate și raportul despre care vorbim astăzi, relațiile dintre UE și Elveția sunt deja perene și sunt foarte strânse. Aș adăuga că aceste relații se bazează și pe o cultură comună, împărtășită și de asemenea și pe principii uh, pe, uh, comune, cum ar fi democrația, drepturile omului și uh, pre, principiul regulii de drept. În acest context, deci, cooperarea dintre UE și Elveția, atât în materie de politică externă, de securitate, cât și în ce privește dezvoltarea. De altfel, uh, Elveția participă și la elaborarea și implementarea politicilor de securitate internă, inclusiv în ce privește spațiul Schengen și acordurile de la Dublin. Deci sunt, uh, este aici un domeniu, nu este nevoie să o mai spun, dar atât de important în momentul de față. Dacă aceste elemente constituie deja deci o, un soclu comun al relațiilor noastre, ei bine, colaborarea noastră se bazează și pe interese reciproce, printre care, bineînțeles, prosperitatea economică comună care nu poate decât să se construiască prin uh, un flux continuu de schimburi. În ce privește comerțul uh, cu bunuri comerciale, Elveția este al treilea partener al UE cu aproximativ un miliard de euro zilnic și cu, per total, pe anul 2014, cu un excedent de 44 de miliarde în favoarea UE. În uh, comerțul cu, servicia, cu serviciile, Elveția este al doilea partener după Statele Unite. De altfel, Elveția cumpără aproximativ 12% din exportul de servicii. Vorbim aici despre uh, uh, sute de milioane de euro zilnic la nivel de schimburi și iarăși soldul anual este favorabil UE, ceea ce în total ajungem la 1 miliard,6 uh, de euro de schimburi la diverse euro între UE și Elveția. Elveția este și al doilea investitor în UE. Vorbim aici uh, investiții directe de mai multe sute de miliarde de euro. Totodată, Elveția este și a doua destinație a investitorilor europeni, cu o valoare de aproximativ 670 de miliarde de euro. Aceste cifre ne arată, deci, cât de intensă este relația noastră economică. Să ne gândim aici la cei 280.000 de lucrători transfrontalieri europeni care vin zilnic în Elveția. Deci, vedeți, în Elveția și-au rezidența și peste 3 milioane de cetățeni UE, deci un procent foarte, foarte ridicat. În fine, încă câteva cifre, uh, peste 400.000 de elvețieni lucrează sau locuiesc într-un stat UE, deci vedeți cât de intense sunt aceste fluxuri, aceste schimburi, care se bazează pe acordurile noastre bilaterale, 120 de acorduri, din care 30 extrem de importante. Aceste acorduri ne permit să organizăm accesul reciproc la piața muncii și, de asemenea, să avem o cooperare eficientă în toate celelalte domenii. Țin să subliniez de altfel că accesul Elveției și uh, al UE eh, la fiecare la piața celelalte este încă eh, parțial, pentru că anumite aspecte nu se aplică, eh, să zicem, în cazul Elveției. Deci această abordare care a prevalat până acum, deci una bilaterală, este și sectorială. În orice caz, guvernul elvețian este hotărât să mențină și să aprofundeze această abordare, pentru că foarte multe acorduri noi de acces la piață puțin tocmai de uh, specificul acestei metode de uh, negociere de la caz la caz bilateral. Deci încă din anii 90 uh, deja Elveția și UE negociază în acest domeniu, mai ales în ceea ce privește um, transpunerea dreptului, interpretarea și punerea în aplicare a acordurilor și reglementarea um, divergențelor. Dați-mi voie încă o dată să subliniez, doamnelor și domnilor, pentru că acest acord va reprezenta un salt calitativ în relațiile noastre. Elveția, în orice caz, se angajează să uh, își dea uh, toată uh, osteneala pentru a obține un rezultat cât mai curând. Într-adevăr, trebuie să reușim să garantăm această omogeneitate a uh, dispozițiilor de drept. Și totodată avem și uh, nevoia să uh, recunoaștem uh, suveranitatea Elveției, care încă nu este membru în Uniunea Europeană. În orice caz, deci, este până la urmă normal ca negocierile unui astfel de acord să dureze ceva timp. Totodată, pe lângă aceste procese de negociere, Elveția și UE negociază alt și alte acorduri în ce privește electricitatea, sănătatea, uh, cotele de emisii de dioxid de carbon și stau, spre exemplu, programul Europa Creativă în ce privește domeniul media și cultura. Pentru că în toate aceste domenii avem interes, uh, interesul comun de a intensifica cooperarea. Aceeași constatare aș putea să o fac și în ce privește serviciile financiare. Deja am trecut de faza de explorare și ne aflăm din nou într-o fază de negociere instituțională. Deci și aici noul acord va uh, oferi un, uh, un cadru optimizat de colaborare. În sfârșit, în ce privește libera circulație a persoanelor, cred că angajamentul nostru e dovedit și de cifrele menționate mai devreme. Da, anul trecut uh, Eh, elvețienii s-au pronunțat în referendum asupra unei schimbări de Constituție pentru o anumită limitare a eh, imigrației în Elveția. Ei bine, rezultatul acelui referendum trebuie totuși eh, privit și comparativ cu prezența foarte mare a europenilor în, în Elveția. Vorbim despre 830.000 de persoane în 2002 și care au ajuns la 1,3 milioane în 2014. În orice caz, pentru implementarea noilor dispoziții constituționale, respectând totodată acordul privind libera circulație, guvernul elvețian a întreprins deja um, mai multe etape administrative, și anume a delegat un mandat de negociere cu UE pentru un proces de negociere. În orice caz, trebuie subliniat că acest uh, proiect de lege, așa cum a fost el inițiat, uh, recunoaște în mod clar că situația cetățenilor europeni, deci libera circulație, are, bineînțeles, uh, prioritate față de tratatele semnate. În orice caz, aceste elemente au fost reiterate și la întrunirea între președinta Confederației și președintele Comisiei Europene la începutul 2015, care au hotărât împreună să intensifice consultările în această problemă. Ținând cont de toate aceste elemente legate de uh, accesul reciproc la piețele noastre respective și preferința noastră pentru negocierea bilaterală, inclusiv în ce privește acordul de liberă circulație a persoane, dați-mi voie în concluzie încă o ultimă observație. Consider ca fiind esențial să discutăm împreună într-un mod cât mai deschis aceste chestiuni legate de circulația liberă a persoanelor uh, indiferent dacă vorbim despre acordul în sine sau de uh, măsuri tehnice pentru punerea în aplicare. Deci, în orice caz, este un element central a relației dintre UE și uh, Elveția, pentru că, desigur, nu putem să nu acordăm maximă importanță acestei teme. Totodată să nu uităm că acordul privind libera circulație a persoanei este în continuare în vigoare, iar Elveția își respectă pe deplin toate obligațiile. La modul mai general, este foarte important să uh, putem uh, avansa având în minte o viziune pe termen lung. Nu trebuie doar să uh, Uh, ne lăsăm uh, absorbiți de problemele de moment de parcurs. De asemenea, este foarte important să nu privim acest uh, domeniu uh, separat, ci mai degrabă să-l integrăm într-o strategie generală care să ne permită uh, să continuăm uh, cooperarea bilaterală. Uh, cum spuneam și mai devreme, este vorba aici despre un acord cadru privind reglementarea chestiunilor instituționale. Fără astfel de elemente ar fi foarte greu să explicăm uh, cetățenilor și Parlamentului uh, din Elveția uh, eforturile pe care țara noastră le um, întreprinde. Vă mulțumesc pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc, doamna președintă. Mulțumim, domnule ambasador, pentru expunerea aceasta clară și sinceră și pentru deschiderea pe care o manifestați pentru găsirea unor soluții vom da acum cuvântul ambasadoarei Islandei pe lângă Uniunea Europeană. Dacă ați putea să faceți prezentarea în 10 minute fiecare, ar fi perfect. Mulțumesc. Thank you, Chair. Um, sorry. Dear Chair, members of Parliament, uh, dear colleagues, uh, I would like to start to thank, uh, thanking the Dragi colegi, stimați membri ai Parlamentului, aș dori să uh, mulțumesc um, pentru această oportunitate de a vorbi în numele Liechtenstein, Norvegiei și Islandei. De când s-a încheiat uh, acest acord acum 20 uh, de ani, s-au făcut numeroase reforme, iar procesul legislativ a arătat cât este de importantă creșterea acestui acord de liber schimb, lucru care e un subiect foarte important pentru această comisie. Înainte de a trece la chestiuni specifice din proiectul de aviz, aș vrea să vă spun că statele, din, statele AELS sunt de acord cu evaluarea acestui uh, acord, consider că acesta ar putea să asigure integritatea pieței unice pe termen lung. Acest acord a, a atins obiectivul și anume să extindă piața unică la statele AES pentru în beneficiul tuturor țărilor participante, să asigure condiții egale tuturor uh, cetățenilor din uh, spațiul economic european și AELS. Date fiind evoluțiile din Europa și nu numai din uh, Uniunea Europeană, acest acord a fost foarte important în ultimii 20 de ani. Acest, uh, această piață unică extinsă este cheia creșterii economice europene. În noul ciclu legislativ, uh, acesta va continua să reprezinte un factor de dezvoltare. Suntem interesați de negocierile dintre Uniunea Europeană și Statele Unite cu privire la TTIP. Din perspectiva noastră este foarte important să existe o cooperare în materie de reglementare mai mare între Uniunea Europeană și Statele Unite, deoarece TTIP s-ar putea să afecteze normele legate de piața unică europeană și astfel ale spațiului economic european. Acest acord a avut succes, dar nu trebuie să ne culcăm pe lauri, deoarece trebuie să fim în continuare continuare foarte angajați și dedicați astfel încât să continuăm această dezvoltare. În proiectul de aviz se vorbește de actele legislative legate de corporații care încă sunt în curs de tratare. Alineatul 6 din proiectul de raport, aș vrea acum să mă refer la acesta. De asemenea, reducerea a ceea ce a, tot, a tuturor acestor acte care s-au acumulat uh, de-a lungul timpului. De asemenea, obiectivul este acela de a avea noi proceduri interne pentru actele legislative care au fost uh, introduse în octombrie anul trecut. De asemenea, măsuri suplimentare au fost uh, au fost puse în aplicare în țările participante la acest acord. Vedem acum rezultatele eforturilor care s-au făcut uh, în acest sens. ...627 de acte legislative au fost încorporate în acest acord anul trecut este cea de-a doua cea mai mare cifră în istoria acordului. Acest ritm accelerat a continuat și în primele patru luni ale acestui an, reducând uh, actele legislative blocate. Astfel s-a redus uh, această acumulare de acte legislative cu 27% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Trebuie însă să luăm în considerare faptul că o anumită întârziere este este inerentă acestui acord. Pregătirile din partea noastră încep cu mult înainte de adoptarea unui astfel de act, dar Of course, the preparations on our side start long Pregătirile din partea noastră încep cu mult înainte de adoptarea acestui act, dar o procedură formală din partea EU Um, a AELS nu poate fi um, adoptat, nu poate fi lansată uh, înainte de aprobarea din partea Consiliului sau Parlamentului. Acest este vorba de considerații politice diferite care se aplică la țările individuale. Uh, Cadrul instituțional și legislativ este diferit de cel al tratatelor comunitare, așa că de multe ori e nevoie să ne adaptăm la actele legislative pentru a putea să le includem așa cum trebuie în acest acord. În proiectul de aviz, aliniatul 7, se spune că aceste state continuă să se adapteze tot mai bine la, actele, la tratatele uh, europene. Dar, după părerea noastră, nu există cerințe ca, ca nu există cerințe oficiale în acest sens și ne-ar plăcea să se revizească acest uh, aliniat. Este important să știm că actele europene sunt incorporate fără adaptări. Adaptări tehnice s-ar putea să fie necesare pentru a reflecta participarea la piața internă dar e vorba de modificări tehnice care nu aduc atingere fondului acestor acte legislative și care nu duc la fragmentarea pieței unice. Câteodată este nevoie de adaptări, de exemplu când e vorba de aspecte de politică care fac parțial parte din domeniul de aplicare al acordului. Conform tratatul de când Există dificultăți în uh, evaluarea anumitor acte legislative și includerea lor în domeniul de aplicare a acestui regulament, dar acest lucru se întâmplă numai în cazul anumitor acte legislative. De obicei, uh, această evaluare este relevantă într-un mare număr de cazuri. Este nevoie de adaptarea acestor documente astfel încât acestea să poată fi incluse în acord. Sunt câteva acte legislative care au nevoie de o soluție ce poate fi găsită numai cu ajutorul Uniunii Europene și a țărilor uh, AES. Este nevoie de găsirea unui echilibru și de soluții flexibile. Un exemplu important este Autoritatea Europeană de Supraveghere, după acordul dintre miniștrii de externe, expertii noștri au început să colaboreze cu Uniunea Europeană pentru găsirea unei soluții, astfel încât să respecte și uh, structura pe doi piloni a acestui uh, acord. Ne confruntăm și cu, cu, cu provocări uh, instituționale un alt exemplu în domeniul telecomunicațiilor. Este nevoie ca țările AES să participe în cadrul autorității de reglementare astfel încât să promoveze interesele cetățenilor lor, dar într-adevăr au fost acte legislative care au prezentat numeroase dificultăți, dar cred că am reușit să găsim soluții reciproc acceptabile și avantajoase. Suntem încrezători că acest lucru se va întâmpla și pe viitor și că Parlamentul își va juca în continuare rol important. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule ambasador. Mă bucur să aud despre eforturile dumneavoastră de a reduce numărul de acte legislative care s-au acumulat. Dau acum cuvântul profesorului Crista Tobler de la Universitatea din Leiden. Aveți cuvântul. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, domnule raportor, stimați membri ai Parlamentului European. Permiteți-mi, în calitate de om de știință, examinând proiectul dumneavoastră de rezoluție, să vă aduc aminte că piața unică este, în primul rând, un uh, proiect intern al Uniunii Europene, a cărei complementare este o provocare uh, Uh, permanentă, care are, este o provocare și din punctul de vedere al implementării săi în Uniunea Europeană. Dacă este să ne uităm la dimensiunea externă, mai avem o provocare suplimentară și anume actualizarea achiului. Uh, mă, mă întrerup pe scurt pentru că ar trebui să văd o prezentare PowerPoint sau pur și simplu să continui. Dumneavoastră decideți. Da, voi continua atunci. Deci, dacă examinăm dimensiunea externă, trebuie să înțelegem că există diferite grade de extindere a pieței interne la statele membre care nu fac parte din Uniunea Europeană. În această rezoluție se examinează pe de-o parte uh, spațiul economic uh, european și Elveția pe de altă parte și există o diferență foarte mare aici. În ceea ce privește SEE, există um, este vorba de o asociere, de asociere conform articol, unui articol specific, însă acordurile cu Elveția sunt acorduri sectoriale, după cum am auzit, sunt acoperite doar trei libertăți din patru și doar în mod parțial, nu total. Există anexa în anexa privind documentul din documentele dumneavoastră, vedeți uh, care sunt diferitele pachete deci, doar trei libertăți acoperite doar parțial. Al treilea exemplu poate fi Turcia, unde există o liberă circulație a bunurilor și Uniunea Vamală. Deci există diferență între toate aceste state, care, din punctul meu de vedere, sunt importante și în lumina obstacolelor întâlnite. Dacă ne uităm la care este oferta în SEE, actualizare, implementare, reprezintă probleme, după cum am spus, uh, problema actualizării achiului mm, pentru care trebuie să, să fie urmată o procedură foarte clară. Există și alte puncte suplimentare uh, pentru statele care au de urmat anumite norme instituționale clare, să răspundă uh, sentințelor judecătorești și așa mai departe. Și aici aș dori să spun că am aflat foarte de curând că ultimele evoluții ne arată că există uh, o dorință tot mai, mai, mai mare ca tribunalele din uh, uh țările care fac parte din SES să se adreseze tribunalelor din țările care fac parte din ALS. Uh, în ceea ce privește Elveția, problemele instituționale sunt reglementate diferit în acordurile diferite, deci provocările sunt diferite în funcție de contextul specific. Este un lucru menționat în proiectul de revoluție, unde se face trimiterea la cadrul instituțional care acum este negociat. Apoi, dacă discutăm fondul uh, problemei, extinderea pieței interne, permiteți-mi să subliniez din nou că punerea în aplicare uh, completă a pieței interne nu este posibilă în acest context specific, din motivele pe care le-am auzit, și anume că nu există, nu este posibilă extinderea totală a pieței interne, mi-am permis să fac uh, unele sugestii și sper că veți ține cont de aceste propuneri. Poate veți putea spune mai clar că SPE și Elveția sunt diferite. Nu este posibil o extindere completă a pieței, ceea ce are consecințe asupra negocierilor purtate. În mod mai concret, aș propune că în comunicarea cu Elveția pentru Uniunea Europeană ar fi foarte util dacă nu ar, nu ar insista atât de mult asupra pieței extinse în totalitate, mai ales în contextul inițiativei privind uh, imigrația în masă, o inițiativă în contextul căreia uh, cetățenii elvețiani, elvețieni au, uh, au decis că trebuie să controleze acest uh, fenomen incompa- un lucru incompatibil cu tratatul încheiat între Elveția și Uniunea Europeană privind libera circulație a cetățenilor. Dintr-un punct de vedere juridic, reacțiile Uniunii Europene la acest vot care atrag atenția asupra indivizibilității pieței unice, uh, și anume piața internă nu poate, nu este un șvaițăr uh, elvețian, și uh, texte care se, formulări care se regăsesc în această rezoluție nu sunt foarte utile din punctul meu de vedere pentru că nu vor fi înțelese în Elveția. Pe de altă parte, dacă îmi permiteți, v-aș încuraja, văd că a apărut și prezentarea PowerPoint, vă mulțumesc, însă e înghețată, văd, nu se întâmplă nimic. Deci, v-aș încuraja să recunoașteți că aceste actore, uh, acorduri sectoriale nu presupun funcționarea unei piețe interne uh, în totalitatea sa. În proiectul de rezoluție există un fragment foarte util în care se spune că libertatea de uh, circulație a persoanelor a fost întotdeauna o premisă a acordurilor bilaterale sectoriale. Nu întotdeauna ar trebui să adaug Uh, pentru că abordarea bilaterală este mult mai veche decât principiul libertății de, de circulație. Doamna Ashton a avut o altă abordare, insistând asupra importanței principiului fundamental al uh, libertății uh, de circulație în Europa. Și dacă îmi permite să mă refer la alte două puncte pe scurt, și anume, în proiectul de text se face uh, distinția obișnuită în dreptul comunitar între libertatea de, de mișcare și imigrația pe de altă parte. Imigrație din țări terțe și libertate de, de mișcare în Uniunea Europeană. Este o distinție care există doar în uh, dreptul comunitar, uh, unde există două surse, uh, securitate și justiție și piața unică. Însă, din nou, nu este deloc o referire utilă în comunicarea cu Elveția, pentru că Uh, aceste elemente nu sunt înțelese în Elveția și uh, problema în Elveția a fost o imigrație prea mare, indiferent de sursa acestei imigrații. O ultimă remarcă. În ultimul timp, în Elveția am observat că partide politice importante au cerut ca nu doar statul, dar și societățile, întreprinderile private să recurgă la preferințe naționale. Poate este o, este o idee de care, la care puteți face trimitere pentru că se încalcă în mod evident acordurile. În acorduri există norme prin care se spune foarte clar că dacă în contractele de, de muncă se pun prevederi care încalcă acordurile sectoriale, acestea sunt nule și nevenite. Deci, problemele sunt bine înțelese, provocările sunt bine înțelese în ceea ce privește relațiile cu SEE, însă situația este mai complicată când vine vorba de acordurile cu Elveția. Drept urmare, v-aș propune ca în titlul rezoluției să spuneți foarte clar care este diferența între uh, integrarea completă a pieței interne și SEE și o integrare parțială în relațiile cu Elveția. Nu v-aș uh, sfătui să nu faceți această distinție între libertatea de circulație și imigrație și să insistați asupra problemei preferințelor naționale. Vă mulțumesc, domnul Tobler, domnul profesor Tobler, pentru aceste sfaturi utile. Permiteți-mi să să am câteva comentarii. Este dificil să ne spuneți că nu putem uh, adopta anumite puncte și alte, sau altele. Uh, și pe de altă parte, în Europa se poartă o dezbatere foarte mare privind imigrația și în statele membre ale Uniunii Europene se discută despre cetățenii care vin din alte state membre. Deci, nu cred că putem spune în cazul Elveției că Uh, renunțăm la această distinție între imigranții din state terțe și cetățenii europeni, pentru că este o dezbatere pe care o purtăm în uh, Uniunea Europeană. Este vorba doar de două comentarii spontane. Înainte de a da cuvântul Cristinei Schreiber, bine ați revenit la comisia noastră în noua calitate, director pentru guvernanța pieței unice la Direcția Generală Grow de la Comisia Europeană. Aveți la dispoziție 10 minute. Of the European Parliament, ambassadors and ladies and gentlemen. So as the last of the four speakers, I... Mulțumesc. O să încerc să nu repet ceea ce au spus anumiți antivorbitori, dar așa cum spune și proiectul de raport a domnului Schwab, deci care ne-a oferit cumva totuși o perspectivă asupra situației relației dintre UE și uh, Elveția, mai ales în ce privește piața unică. Acum, dacă ne uităm la uh, titlul concluziilor con, concluz, Consiliului, uh, când s-a vorbit acolo despre uh, o piață unică omogenă, eu cred că este o observație foarte bună. Sunt aici două termeni foarte importanți piață unică trebuie să, care este extinsă către o piață extinsă deci la țări partenere terțe și care nu este omogenă. Deci este aici un aspect uh, crucial, mai ales când vorbim aici despre uh, spațiul uh, economic european. Deci când vorbim despre o piață unică extinsă, și foarte bine că s-a clarificat adineaur aici situația acordului SEE, iar acum uh, Deci, toate aceste lucruri înseamnă că în, ce, în directiva privind piața unică și în reglementările uh, respective se aplică, de fapt, și la uh, statele care sunt partenere în acordul spațiului economic european. Da, și bineînțeles, aceste principii se aplică atât ă, țărilor membre UE, cât și partenerilor în acest. Da, Elveția nu este parte ă, în ă, acordul acesta de spațiu economic european, dar face parte din Asociația de Liber Schimb, deci prin aceste 140 și de acorduri bilaterale. Deci, da, Apoi, mai există un al doilea punct foarte important. Când vorbim despre extinderea pieței unice și despre om- omogenizarea acestei piețe unice, e bine, omogenizarea este conceptul unic, este cel mai important. Și da, eu la comisie lucrez tocmai pe această temă a guvernanței pieței unice și uh, aici lucrăm deci despre practicile care, care sunt favorizate și care pot favoriza uh, beneficiile maxime acestui, uh, acestei piețe unice. Deci, bineînțeles, vorbim și despre armonizarea legislației, sperând că uh, legislația pe care o propunem este întotdeauna cea mai, cea mai bună, în așa fel încât să putem trage foloasele acestei, din această piață unică. Da, sunt uh, și cazuri în care anumite state membre au ieșuat în transpunerea corectă, dar din fericire cu timpul aceste situații s-au redus numeric. Însă, să nu uităm că nu este numai o obligație de a legifera bine din partea Comisiei, dar este și din partea tuturor partenerilor o obligație de a transpune în mod corect deci, spuneam că da, noi facem tot ce putem pentru a evita situații de acestea de transpunere incorrectă și tocmai de aceea conceptul de guvernanță a pieței unice este foarte important și de aceea avem un dialog continuu cu toate statele membre și partenerii privind cele mai bune căi de punere în aplicare a legislației noastre. Deci, chiar de altfel recent au avut loc mai multe seminarii pe această temă sunteți de asemenea la curent și cu toată această rețea de instrumente pe care am creat-o pentru buna guvernanță, în așa fel încât să ne asigurăm că cetățenii sunt informați de drepturile pe care le au. Deci întotdeauna trebuie să acționăm atât uh, repede cât și în mod pragmatic. Dar, bineînțeles, și țările non-UE care fac parte din acest uh, spațiu economic sunt implicate și responsabile. Și, bineînțeles, de fiecare dată când este nevoie de o clarificare la nivel de proceduri, Comisia face tot ce stă în putință. În fine, după cum știm, da, Comisia IMCO a fost uh, foarte, foarte atentă la toate dezbaterile în ultimii ani, în așa fel încât să, să putem depăși eventualele obstacole în transpunere care intervin din când în când. Bine, acum nu cred că trebuie să mai insist de ce o o, omogeneitatea pieții unice este atât de importantă, dar, desigur, tot, toate acestea se bazează pe reguli comune și pe încredere reciprocă. Iar dacă ne uităm la uh, situația în ce privește două uh, state partenere, care aveau, deci, angajamentul luat de a transpune uh, tot achiul privind piața unică, ei bine, dacă uh, vrem să atingem acest nivel de transpunere suficient, Evident, există și un anumit mecanism de monitorizare. Uneori există nevoie și de un arbitraj, înțelegem, dar, așa cum spuneau și antevorbitorii, de cele mai multe ori lucrurile s-au uh, rezolvat cu bine, dar, iată, câteodată sistemul de monitorizare uh, ridică și niște cartonaje, semnalează când este câte ceva care nu a funcționat bine în ce privește transpunerea de legislației comune în legislațiile naționale. Dar, uh, iată, din punctul nostru de vedere, există și o tendință uh, îngrijorătoare în anumite țări, pentru că deficitul de transpunere a început să crească îngrijorător din 2011. Uh, s-a, ajuns până la 2%, ceea ce este dublu față de ținta de, ținta de deficit de 1% și Islanda a ajuns chiar la 1,9%, ceea ce este prea mult. Deci, apoi dacă ne uităm de fapt ce se întâmplă la statele membre, situația este inversă. Deci, spuneam adineauri că ținta de deficit este de uh, 1%, ei, și avem un singur stat membru care a depășit această țintă la 1,5%. Ei, eu cred acum că Islanda trebuie să facă eforturi mai mari în așa fel încât să obținem îndeplinirea acestui ținte de deficit de 1%. Da, știm foarte sigur, este o situație complexă, sunt niște chestiuni și constituționale, dar cu toate astea se pare că este vorba de o tendință care e îngrijorătoare. Acum, în ce privește uh, specificitatea unor teritorii mici, cum sunt Andorra, San, Mon- uh, San Marino, Monaco, uh, Procesul de negociere, din câte știu, pentru asociere abia a început, deci suntem într-o fază preliminară, dar în ce ne privește pe noi la piața unică, este clar că astfel de acorduri ar trebui să aibă toate prevederile de natură să ofere cadrul reglementar necesar. Da, acum cred că Până la urmă, piața comună, da, va fi uh, extinsă la uh, aceste țări, dar trebuie să ne asigurăm că avem prevederile de reglementare care ne vor permite să gestionăm eventualele discuții. Acum, dacă îmi dați voie la final în ce privește Elveția, toată lumea este la curent cu situația, știm, înțelegem că uh, lucrurile nu sunt ușoare, am avut această reuniune în februarie, dar iată, când vedem uneori în presă că UE se comportă dur cu Elveția, nu știu, poate <laughs> e un pic exagerat că se spune cum că am vrea noi să pedepsim Elveția. Ei, nu stau lucrurile chiar așa, ci din potrivă. Eu vreau să spun clar, de fapt, poziția Comisiei și a Consiliului, care se regăsește și în um, raportul domnului Schwab, așa cum reamintit-o și în ultimii ani, pentru noi, pentru UE, Elveția este un partener important, foarte important și uh, nu ne dorim decât să întărim această, această relație specială bilaterală. Bineînțeles, uh, da, sunt uh, diferite piste asupra modului în care Elveția va continua participarea sa la piața comună, dar să nu uităm, uh, drepturi comune înseamnă și obligații comune. Deci, la nivel de piață unică, evident, sunt și lucruri care nu sunt negociabile. Și asta înseamnă doar atât, că Elveția trebuie să aplice pur și simplu pe deplin principiile agreate la început. Acum, dacă mă gândesc la un exemplu, să zicem, din fotbal, cineva nu poate să, să vrea să joace în campionatul european de, de, de, de, de fotbal și să zică, da, dar în cazul meu e o excepție, dați-mi voie să am 12 jucători pe teren. Deci, bineînțeles, cine vrea să intre în, în uh, campionat trebuie să respecte regulile prestabilite. Oricum, uh, bineînțeles, chiar și acum, uh, în procesul de negociere, ne vom ghida după concluziile Consiliului elaborate încă din 2008, pentru că nu ne dorim decât uh, să continuăm munca depusă pentru o piață comună eficientă. Și, bineînțeles, sperăm că Elveția va reuși până la urmă să-și îndeplinească obligațiile și să fie un partener de plin al acestui sistem. Știm acum, procesul de negociere a uh, început, uh, sperăm că se va bucura de succes cât mai curând și în concluzie, în ce privește libertatea de circulație a persoanelor, este un aspect fundamental legat de piața unică. Și de altfel are efecte pozitive nu doar asupra economiei uh, UE, dar și asupra economiei uh, și finanțelor publice din Elveția. Această libertate de circulație așa cum ați spus și dumneavoastră, este un principiu fundamental care nu poate fi pus sub semnul întrebării, pentru că altfel nu mai este piață unică. Și Până la urmă, până și pentru cetățenii elveți, elvețieni este un mare uh, avantaj, nu-i așa? Altfel, dacă cumva s-ar aduce atingere acestui principiu, ar fi o problemă foarte mare. Deci, uh, evident că Elveția nu poate să aibă senzația că putem ocoli anumite dintre obligațiile noastre aici. De altfel, la ultimele întâlniri, la cel mai înalt nivel, Comisia a reamintit că nu se poate lua în considerare uh, o derogare de la acest principiu de bază. În orice caz, uh, noi uh, avem foarte mare încredere că procesul de negociere va fi încurunat de succes. Îi deci spuneam că, în concluzie, obiectivul nostru care era? Să identificăm obstacolele încă existente pe calea implementării de pline a pieței unice în relația UE-Elveția și asta, desigur, uh, înseamnă, în primul rând, uh, eliminarea acestui deficit de transpunere. Cum spuneam, deci încă este loc de mai bine. Iată, acum în ce privește Elveția, dacă reparticipă doar parțial uh, la piața unică, pentru că ne bazăm pe aceste 140 și de acorduri bilaterale, deci nu toate domeniile sunt acoperite. Acum să ne gândim la servicii, să luăm doar un exemplu, iată, care nu este acoperit de un acord bilateral. Și acum, deci, chiar dacă, uh, desigur, libertatea de mișcare deja introduce uh, un acces uh, sporit. Dar e adevărat că sunt și cazuri în care rămâne neclar dacă Elveția participă sau nu la piața unică pentru că, da, asta este, un acord bilateral este un instrument static cumva, deci de fiecare dată se cere renegociat, adaptat în așa fel încât uh, să poată fi găsit termenii de referință comuni. Deci, cum spuneam și mai devreme, avem acest cadru instituțional de reglementare care, odată obținut și implementat, ne va oferi un instrument uh, foarte bun pentru omogenizarea uh, pieței unice. Mulțumesc pentru atenție. Thank you very much for clarifying so well the position. Mulțumim uh, pentru că ai clarificat așa bine poziția Uniunii Europene. Noi uh, dorim să împărtășim beneficiile pieței unice cu prietenii și partenerii noștri. Acum dau cuvântul colegilor pentru întrebări și observații. Voi începe cu doamna Anne Sander, care este raportor pe uh, avizul în Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc că m-ați primit în Comisia IMCO. Aș dori să salut uh, munca depusă și schimburile pe care le-am avut deja cu raportorul din partea Comisiei dumneavoastră, Andreas Schwab. Eu sunt uh, raportor uh, pe acest aviz în Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă și Afaceri Sociale am uh, dat un aviz Comisiei IMCO pe acest subiect și în această dimineață chiar am avut plăcerea de a prezenta în Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă acest aviz. E vorba de un aviz care analizează aceste chestiuni și care face propuneri uh, țintite pe aspectele legate de ocuparea forței de muncă, luând în considerare și libertatea de mișcare a persoanelor. În raportul meu m-am concentrat pe trei aspecte principale. Unul dintre acestea insistă pe nevoia de a ridica toate barierele în calea mobilității profesionale și transfrontaliere, desigur împreună cu Elveția și cu toate țările din spațiul economic european. Un alt punct încurajează țările din spațiul economic european dar și Elveția să-și continue și să-și intensifice eforturile de transpunere și de respectare a legislației în vigoare cu privire la piața internă. Acest aviz face apel la Elveția pentru a pune în aplicare 100% directiva cu privire la recunoașterea cla- cla- calificărilor profesionale. Am discutat foarte mult în această dimineață cu colegii mei pe marginea consecințelor referendumului elvețian. În uh, avizul meu readuc aminte faptul că trebuie să respectăm voința poporului elvețian. De asemenea, reafirm faptul că relațiile dintre Uniunea Europeană și Elveția sunt foarte importante, sunt legături puternice cu o lungă tradiție, importante pentru ambele părți, dar ar trebui ca Uniunea Europeană să rămână, să aibă o poziție fermă cu privire la principiul liberei circulații a persoanelor. În concluzie, insist pe anumite puncte pe ratificarea uh, extinderii protocolului AELS. De asemenea, încurajez Elveția să respecte condițiile necesare pentru participarea la programul Erasmus și în cele din urmă, în acest aviz, mai insist pe nevoia de a acorda condiții privilegiate lucrătorilor și întreprinderilor din Uniunea Europeană. Iată ce se regăsește în avizul meu. Trebuie însă să vă spun faptul că în discuțiile cu colegii mei am ajuns la concluzia că ar trebui să insistăm pe respectarea principiului liberei circulații a lucrătorilor, așa cum a spus și dumneavoastră, domnule ambasador Salvador, e vorba de mai bine de 280.000 um, de persoane care trec granița cu Elveția. Din păcate eu trebuie să plec, nu voi auzi cele ce urmează, pentru că trebuie să prind un avion. Mulțumim, mulțumim, An, spune doamna președinte, doamna Grapini, raportor din număr pentru SND. Mulțumesc, doamna președintă. Vreau de la început să mulțumesc doamnei uh, director uh, Cristin uh, Schreiber, care a explicat foarte clar poziția Comisiei și sunt convinsă că și poziția Parlamentului este în același sens. De asemenea, să mulțumesc domnului ambasador, care prin cifrele foarte riguroase pe care le-a prezentat, de fapt a pledat pentru, pentru uh, uh, relația uh, Elveției cu Uniunea Europeană și ex, extinderea și aplicarea în integralitate a ă, raporturilor egale între Elveția și Uniunea Europeană și accesul la piață. Ă, pentru că, ă, așa cum se spunea aici, câștigă și Elveția, nu numai Uniunea Europeană. Și eu vreau să vă spun că sunt unul din întreprinzătorii și investitorii care am cumpărat tehnologii de milioane de, de franci elvețieni și mi era foarte greu să mă duc pentru că îmi trebuia o viză Culmea, contribuind la balanța comercială a Elveției, iar partenerul meu venea foarte repede în țara mea. Deci nu mi se pare corect să mai vorbim acum, în acest an, de restricții în ceea ce privește circulația. Uh, m-a surprins, trebuie să spun acest lucru și pun, vreau să pun câteva întrebări doamnei profesor. Discursul dumneavoastră m-a M-a surprins pentru că sunteți profesor universitar și a spus de mai multe ori aici că uh, multe lucruri nu sunt înțelese în Elveția. Cineva trebuie să le explice Uh, în Elveția ca să fie înțelese de cetățeni. Uh, respectăm uh, dreptul și referendumul cetățenilor, dar eu pun întrebarea, credeți că s-a explicat suficient de bine cetățenilor elvețieni că restricția de circulație pe care o vor aduce și un dezavantaj Elveției, pentru că nu poți să particip la cașcavalul șvaițer-elvețian, dar de data aceasta la cașcavalul Uniunii Europene, fără ca tu să lași acces Uniunii Europene la piața ta. De aceea, eu, ca raportor din umbră, din partea grupului meu politic, sunt convinsă că mă voi înțelege cu Andreas și vom face un, uh, uh, uh vom da opinii echilibrate, dar care va ține cont cont de ceea ce spunea doamna director din partea direcției uh, Comisiei foarte bine și anume acela că nu putem renunța la, la circulația cetățenilor și uh, echitatea între Elveția și Uniunea uh, Europeană, având în vedere acordurile peste 100 și de acorduri. Vă mulțumesc foarte mult și sper să ajungem la o înțelegere. Uh, thank you very much, Maria. Mulțumim, Maria. Nicola Dante are cuvântul. Foarte pe scurt, în primul rând aș vrea să mulțumesc raportorului pentru această propunere pe care a supus-o atenției noastre. De asemenea, vreau să mulțumesc uh, și pentru intervențiile din partea reprezentantei uh, Comisiei uh, pentru Ocuparea Forței de Muncă și pentru intervenția Mariei, raportoarea noastră din umbră. Eu cred că e vorba de mm, aspecte destul de sensibile, mm, zone de graniță destul de sensibile. Eu vin dintr-o țară unde în fiecare zi câteva mii de persoane trec frontiera pentru a lucra în eh, Elveția. Într-adevăr, trebuie să respectăm voința suverană a poporului din acest stat, dar mm, nu știu cum putem să să ne asigurăm de faptul că Europa face suficient pentru statele sale, astfel încât acestea să respecte angajamentele pe care și le-a luat prin intermediul propriilor sale instituții. Cred că acest lucru ar trebui făcut și cu Elveția. M-a uimit în acest raport să văd că s-au acumulat astfel de, um, document, de acte legislative și de reglementare pe acest domeniu. S-au făcut însă și pași înapoi, dar compromisuri nu putem face când vine vorba de libera circulație a persoanelor, deoarece este o piatră de temelie a Uniunii Europene și este un aspect important în raporturile comerciale pe care noi vrem să le cultivăm în continuare cu țările cu care am avut un raport istoric, de care se numără evident și Elveția, care este în centrul Europei și care este înconjurată practic din toate toate părțile de state membre ale Uniunii Europene. Așa că acest subiect este unul decisiv pentru, în acest context. Vreau să întreb reprezentanta Comisiei dacă există un obiect al negocierilor care ar putea să rezolve această problemă a liberei circulații a persoanelor asupra, tema asupra care nu vom face noi niciun compromis. Mulțumesc, Nicola. Înainte de a da cuvântul um, invitațiilor noștri, Andreea, să aveai ceva de adăugat. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să adresez tuturor vorbitorilor o întrebare foarte scurtă. Mă adresez în primul rând doamnei profesor Tobler, care deja în urmă cu 5 ani a fost invitată aici în calitate de, de specialist și o să pornesc de la cele spuse de doamna uh, Schreiber. Deci, dacă urmăm logica de noastră, doamna Tobler, și anume, spunând că uh, libertatea de circulație a persoanelor nu ar trebui să fie argumentată prin piața unică, ci în cadrul acordurilor bilaterale, pentru că astfel putem să o promovăm uh, mai bine, pentru că este amintită în primul acord bilateral din 1999. Deci vă întreb că ar fi mai convingător dacă spunem că libertatea de circulație a persoanelor este atât de importantă pentru Uniunea Europeană încât să regăsește în primul acord uh, bilateral, deci o modificare, o afectare a acestei libertăți uh, înseamnă o dezechilibrare în relațiile Uniunii Europeană și uh, Elveția și apoi, în ceea ce privește preferințele naționale, este vorba într-adevăr de o încălcare a tratatelor sau doar de o preferință politică? Mă adresez acum uh, domnului ambasador și în ceea ce privește libertatea de circulație a persoanelor și la contribuția puternică a lucrătorilor uh, străini la piața de muncă din Elveția, 1,3 milioane de lucrători în anul 2014. Și deci aș dori să vă întreb. Dacă uh, cetățenii uh, resortisanții din alte state vin în uh, Elveția și nu găsesc un loc de, de, de muncă, ce se întâmplă cu ei? Rămân în Elveția? Deci, deci toți cei 1,3 milioane de oameni au un loc de muncă și de aceea pot rămâne în Elveția pentru că uh, Elveția nu participă la niciun fel de acord de primire a refugiaților, uh, solicitanților de azil și așa mai departe. Deci, poate până la urmă este vorba de o problemă a pieței de, munci, de muncă uh, a Elveției, nu o problemă europeană. Și apoi am o întrebare adresată doamnei Schreiber. Doamna Schreiber, poate puteți să ne uh, spuneți foarte, uh, câteva lucruri despre posibilitatea discutată în Elveția uh, conform căruia, după acest uh, vot, uh, Comisia Europeană este dispusă să negocieze libertatea de circulație a persoanelor cu Elveția. Deci vă rog să spuneți foarte clar, este dispusă Comisia Europeană să negocieze vreodată acest punct sau nu? Și apoi, Uh, o să țin cont, aș dori să vă asigur că o să țin cont de trimiterile referitoare la decalajul punerii în aplicare a acquis Mulțumesc, Andreas. Cred că va trebui să dau cuvântul tuturor invitațiilor și mai începe cu domnul ambasador Balzaretti. Je reste en français, si vous voulez bien, c'est une langue moyenne aussi pour moi. Dacă îmi dați voi, voi rămâne pe limba franceză. Două, trei lucruri ca să încerc să răspund deputaților care au luat cuvântul. În primul rând, aș vrea să spun că uh, un astfel de vot popular din Elveția nu poate fi considerat ca fiind o problemă. Votul cetățenesc nu poate fi o problemă, este expresia democrației dintr-o țară și toate țările din Europa, din fericire, de zeci de ani încoace, dispun de un sistem democratic. Deci, în Elveția e ceva care se întâmplă de mai multe ori pe an, de zeci de ani. Deci, oricum, un vot al cetățenilor este uh, expresia a ceva. Acum, că s-a întâmplat, că se referă la uh, circulația persoanelor, uh, să nu uităm că există anumite dezbateri și în multe țări din UE. Acum, dacă am spune că votul popular ar ridica vreo problemă față de drepturi fundamentale, principii fundamentale și atunci ar fi un obstacol în calea realizării pieței unice, cred că de fapt ar fi o abordare nepotrivită. Trebuie să vedem ce se întâmplă, să ascultăm ce spun oamenii, apoi trebuie să încercăm să răspundem așteptărilor cetățenilor și totodată să apărăm principiile fundamentale. De fapt, cred că și asta se, asta se și încearcă să facem la intern în Elveția acum. Uh, proiectul de lege încearcă să răspundă celor două necesități, uh, așteptările poporului și angajamentele luate prin tratate, mai ales prin drept internațional față de UE. Eh, știu că pare un fel de sarcină imposibilă, complicată, dar dacă de ambele părți eh, ne apucăm doar să de agățăm așa să spunem că sunt două lucruri care nu pot și nu pot fi eh, atinse nici cu o floare, cred că ar fi prea greu așa. Pentru că, de fapt, nimeni din guvernul elvețian nu-i trece prin cap să pună în discuție principiile fundamentale. De fapt, căutăm uh, mijlocul potrivit pentru a gestiona această situație, în așa fel încât să putem răspunde și așteptărilor uh, cetățenilor. Până când nu se termină procesul, să nu ne pronunțăm. Uh, în orice caz, din fericire, iată, acum procesul de negociere este relansat și cu Bruselul, pentru că timp de un an Bruselul nu n-a vrut să se de vorbă cu noi. Dar iată, acum este un lucru foarte bun, Comisia Europeană împreună cu partenerii săi instituționale a considerat că merita să avem un proces de negociere, o discuție. Și încă ceva, a fost ceva care m-a uimit, cineva a spus aici cuvântul viză. Nu, nu există așa ceva viză pentru cetățenii UE. Însă, dacă ne referim la resortisanții țărilor terțe, e bine, atunci uh, legea elvețiană este de fapt uh, uh, cea din regulamentul Schengen pe care UE l-a, l-a instaurat. Acum, în ce privește piața unică, s-au spus multe aici și chiar mă bucur uh, să văd că astăzi dimineața suntem cu toții de acord. <laughs> Deci toată lumea știe că Elveția nu participă 100% la piața unică, pentru că, da, deja la nivel de concepte, uh, să nu uităm, uh, Elveția nu decide nici într-un fel vreo, legur, vreo regulă din interiorul UE, ci doar le preia parțial. Uh, așa cum s-a spus aici, da, e un dispozitiv uh, static, trebuie negociat bilateral, caz la caz, dar nu e cel mai rapid sistem, uh, dar totuși este ceva care funcționează. E un pic mai complicat, aceasta este, să zicem așa, contraponderea faptului că Elveția nu face parte din clubul UE. Dar și clubul UE trebuie să accepte ideea că da, sunt niște proceduri un pic mai complexe cu cineva care nu e membru. Dar iată, suntem acum uh, în plină negociere pentru un nou acord cadru și oricum asta, este, neva. asta înseamnă că vom introduce un instrument uh, uh, revoluționar până la urmă. Nu cred că sunt multe țări terțe. Elveția este o țară terță față de UE care ar accepta, așa cum facem noi, competența Curții de Justiție Europene. Vă dați seama? Deci, practic, asta încercăm să facem acum, în așa fel încât viitoarele noastre acorduri bilaterale să aibă această bază uh, de drept comună care ne va ajuta să mergem spre omogeneizare. Ceea ce înseamnă deci că Elveția ar accepta deci deciziile Curții Europene de Justiție. Deci, iată, este ceva foarte interesant și bine că reușim să înțelegem. Dar să nu uităm, chiar și așa, Elveția încă nu ar fi un actor în elaborarea dreptului UE pe viitor, ci doar uh, un partener care îl aplică. Acum uh, să mă refer și la întrebarea domnului Schwab. E adevărat și, dacă îmi dați voie, și aici este o probă, o dovadă că Elveția nu este membru de plin al uh, pieței unice. Când vorbim despre libera circulație a lucrătorilor, spre exemplu, vorbim și despre coordonarea sistemelor de securitate socială și recunoașterea reciprocă a diplomelor. Și atâta tot. Noi nu am luat, nu am transpus la noi directiva privind cetățenia europeană, care spune ce? Că inclusiv cetățenii care nu au contract de muncă într-un stat pot uh, uh, rezida în acel stat cu toate drepturile la securitatea socială. Mă gândesc la dezbateri recente din Regatul Unit. Vedeți, Eh, la noi poate veni doar cine are un contract de muncă. Și dacă vine și are un contract, este foarte bine. Noi, elvețenii, ne bucurăm și este ceva pozitiv pentru economia noastră. Cu atât mai bine că sunt aceste sute de mii de lucrători transfrontalieri care contribuie la economia elvețiană. Dar să nu uităm, dacă vin în Elveția la muncă, înseamnă că n-au găsit la ei acasă, în Germania, în Franța, în Italia, etc. Sau cine știe, poate pur și simplu pentru că au condiții de muncă mai avantajoase la noi. Ehm, altfel, cine ar face, să zicem, o navetă de 200 de kilometri uneori în aceeași zi, nu Deci, vedeți, și aici mm, trebuie câștigi ceva, dar trebuie să și dai ceva. Deci eh, trebuie ca ambele părți să fie interesate. Deci dacă cumva, nu știu, domnul Șvab eh, subînțelege că noi profităm eh, de mâna de lucru europeană, E adevărat că da, profităm, dar și această mână de lucru profită de condițiile de, de muncă din Elveția. Mulțumesc! Merci, monsieur l'ambassadeur. Euh, Mulțumesc, domnule ambasador. Până la urmă, noi așa avem mult mai multe în comun decât uh, divergențe. Acum voi da uh, cuvântul ambasadoarei uh, Islandei. Thank you, Chair. Um, if I understood correct... Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea să-i mulțumesc uh, domnului Schwab că a spus că va prelua observațiile pe care le-am făcut uh, eu în numele celor trei state din acordul cee aels De multe ori, um, acest acord a fost victima propriului său succes nu au fost aspecte politice foarte clare pe care să ne concentrăm, cel puțin nu în țările noastre, dar nici în Uniunea Europeană. Oricum, trebuie să menționez faptul că suntem recunoscători pentru discuția de astăzi și că trebuie să continuăm aceste discuții pe aspectele care ne privesc pe toți. Vreau să subliniez din nou că noi ne luăm angajamentul de a rezolva problemele și încercăm să facem uh, tot ce ne stă în putință. Mulțumim, doamna ambasador, acum pe scurt, uh, doamna profesor Tober. Mulțumesc, doamna președinte. Poate în primul rând, aspectul de calitate, echitate, care a fost ridicat de um, unul din deputați. Din de, unul din deputați. În acest tratat cu privire la libera circulație a persoanelor, acest lucru este foarte clar subliniat. Și legat de ceea ce a spus domnul uh, Schwab, acest tratat uh, este obligatoriu pentru Elveția și e vorba de un principiu fundamental care trebuie respectat. Întrebarea dacă s-a înțeles de cetățenii din Elveția acest principiu al legalității, n-aș putea să răspund, însă pot să spun că uh, în urma votului care a avut loc acum un an, anumite aspecte au fost puse sub semnul întrebării. E vorba de o decizie pe care guvernul nostru trebuie să o respecte, dar, desigur, apar și probleme când vine vorba de acordurile bilaterale. Principalul meu mesaj în intervenția dinainte a fost acela de a nu pune sub semnul întrebării principiul liberei circulației a persoanelor, ci faptul că Cine dorește să discute despre acestea acest principiu poate să facă acest lucru, desigur luând în considerare acordurile bilaterale. Eu văd diferențe fundamentale între cele două sisteme juridice din cele, dintre cele două părți și de multe ori Curtea de Justiție a subliniat faptul că e nevoie de a face o distinție clară între cele două sisteme juridice. Revenind la întrebarea domnului Schwab, dacă ar fi mai util să subliniem faptul că uh, Libertatea de mișcare a persoanelor este cel mai important aspect care trebuie susținut în aceste acorduri. Acest prim acord este primul din pachetul din 99, dar mai sunt și alte acorduri bilaterale. Cred că cel mai bine ar fi să rămânem pur și simplu la respectarea obligațiilor. Există un acord care implică anumite obligații. Desigur, acestea trebuie văzute într-un context mai larg, dar acest context mai larg este reprezentat de niște acorduri sectoriale și nu de niște acorduri care se aplică la întreaga piață internă. Eu fac parte din mediul academic, nu sunt un cercetător de piață, însă dați-mi voie să vă spun că în uh, dezbaterea de la televizată la care am participat în calitate de expert, cineva a pus urm- a, în, a spus că se speră că se utilizează deja aceste, se face deja apel la aceste prevederi. Există într-adevăr discriminare în Uniunea Europeană, în, pe piața internet, dar eu nu mă pot pronunța în detaliu pe acest subiect. Mulțumesc. Doamna Cristin, din partea Comisiei. Foarte rapid aș vrea să spun că votul popular nu este o problemă în sine, dar rezultatele unui astfel de vot ar putea să dea naștere anumitor probleme, care desigur să necesite niște soluții. Andreas Schwab, um, ich habe hier gesprochen. În ceea ce privește întrebarea lui Andreas Schwab, am luat cuvântul în calitatea de director responsabil pentru guvernanța pieței interne și, am și am reprezentat poziția Comisiei de până acum. În ceea ce privește viitorul, din punctul meu de vedere, vă pot spune că eu plec de la premisa și exclud uh, o negociere sau ca rezultatul unor negocieri să aduc să însemne stabilirea unor cote, pentru că acest lucru ar pune sub semnul întrebării principiul libertății de, de circulație. Și apoi uh, o întrebare pe care poate ați putea să-i adresați domnului Juncker, care participă la forumul uh, VDR. Uh, oricum, trebuie să găsim o soluție, însă o soluție posibilă nu poate fi una prin care renunțăm la principii uh, fundamentale, care apoi vor avea un impact asupra pieței interne. Îți mulțumesc, Cristin, și acum dau cuvântul lui Andreea Schwab, raportorului pentru remarcile uh, din uh, concluzivă. <clears throat> Vă mulțumesc, doamnă președintă. Doresc să mulțumesc tuturor celor care au participat la această discuție detaliată de astăzi. Cred că prin proiectele de aviz uh, depuse de mai multe uh, comisii și împreună cu participarea tuturor uh, raportorilor vom reuși să adoptăm o rezoluție cât mai bună pentru a ne asigura că găsim soluțiile potrivite. În același timp, Aș dori să spun că în Uniunea Europeană există o uh, unanimitate în ceea ce privește importanța colaborării cu statele care fac parte din AELS, din SEE, uh, colaborarea cu Elveția. Uh, este o colaborare care este în avantajul tuturor și, drept urmare, nu ar trebui să uităm ce anume a consolidat rolul Uniunii Europene, ce anume a reprezentat o bunăstare și pentru statele partenere ale noastre și că este în interesul nostru tut- tuturor să contribuim la găsirea soluțiilor potrivite și eu, prin raportul meu, consider că voi contribui la găsirea acestei soluții și vă mulțumesc tuturor pentru colaborare. Vă mulțumesc! Îți mulțumesc, uh, Andreas, și acum dau cuvântul domnului Dorman, șeful delegației la statele care fac parte din SEE. Dragi colegi, dragi prieteni, vedem că relațiile Uniunii Europene cu Elveția au uh, evoluat, relațiile Uniunii Europene cu statele care fac parte din spațiul economic uh, uh, european. Există state care au încheiat aceste acord, acorduri deja din 1972. Am reușit să creăm o infrastructură europeană cuprinzătoare, ne-am consolidat și ne consolidăm în continuare relațiile și partenerii pot participa la piața internă. Există în continuare unele uh, Uh, provocări asupra cărora am atras atenția în intervenția mea introductivă, care a fost amintită și de alți uh, vorbitori. În februarie 2014 a avut loc acest referendum în Elveția îndreptat împotriva imigrației în masă, un referendum care a fost amintit de mai multe ori. Desigur, trebuie să găsim o soluție uh, rațională. Până atunci, cred că este important ca ambele părți, ambii parteneri să-și îndeplinească uh, uh, obligațiile uh, stabilite de aceste acorduri. Acesta este obiectivul nostru. Mulțumesc! Vă mulțumesc. În încheiere aș dori să mulțumesc uh, tuturor pentru această audiere uh, care cred că ne-a apropiat. Aș dori să mulțumesc uh, ambasadorului Confederației elvețiene, pentru că ne-a dus aminte cât de apropiat suntem din punctul de vedere al relațiilor istorice și că există o voință de a găsi uh, cu bună credință o soluție instituțională. Din perspectiva Parlamentului uh, European, evident că noi respectăm uh, voința poporului elvețian, că trebuie să mergem înainte ținând cont de rezultatele acestui referendum nu trebuie să pierdem din vedere însă interesele noastre comune. În găsirea soluției potrivite aș dori să mulțumesc și ambasadorului uh, din Norvegia pentru că ne-a împărtășit eforturile depuse pentru a depăși uh, decalajul punerii în aplicare a achiului pentru a profita la la maxim de potențialul pieței unice, avem nevoie de convergență de reglementare, de securitate juridică și așa mai departe și mulțumim și Comisia Europeană că monitorizează punerea în aplicare acestei, uh, acestei acții. Mulțumesc și doamnei profesor pentru că ne-a sugerat să privim realitatea în ochi și uh, aș dori să spun că avem această provocare de a răspunde populiștilor comunicând uh, beneficiile pe care le aduc libertatea de circulație societății noastre. Aceasta este provocarea adevărată de a comunica, dar cred că cu Andreea suntem pe mâini foarte bune cu acest uh, raport și aș dori să vă aduc aminte că pentru a, profi, și aș dori să vă aduc aminte care este calendarul. 12 mai este termenul limită pentru depunerea amendamentelor, pe data de 16 iulie, urmând să votăm în comisia noastră. Vă mulțumesc, s-a încheiat audierea. Next meeting for Următoarea întâlnire are reuniunea comisiei noastre 1 iunie, ora 9.